Uh, uh, Dragi prieteni, începem a doua parte a reuniunii noastre de astăzi. Vom adopta două scrisori. Uh, Fondul European de Globalizare. Avem două cereri de asistență ultima scrisoare vizează Galicia, Galicia uh, Wearing Apparel din Spania. S-a făcut o adăugire la liniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 38 de voturi exprimate. A, nu, spune președinta, e respins 29 de voturi împotrivă. Exact cum vă doreați, spune președinta. Apoi mai avem și propunerea de la GUE, NGL, la alineatul 3A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E uh, respins. ALDE a propus la 3B un nou aliniat pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și grupul GUE Angel a propus un nou aliniat 3C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Votăm acum scrisoarea astfel modificată. Cine e pentru? Împotrivă? Trebuie să votăm electronic. Deci, uh, vă rog să apăsați butonul. Se adoptă. 40 de voturi pentru și un vot împotrivă. Trecem acum la avizul cu privire la mobilizarea FEG pentru uzina Ericsson din Suedia. Cine este pentru? Votăm scrisoarea. Electronic, da? Da, deci vă rog frumos, votăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. Patruzeci de voturi pentru și un vot împotrivă. That's all. Am terminat. Ceea ce înseamnă că putem trece spending point uh, Putem aloca poate mai mult timp punctului 8 de pe ordinea de zi. Urăm bun venit doamnei Tyson, doamne comisar Tyson. Îi mulțumim pentru prezență. care ne va prezenta propunerea Comisiei privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri și remarce. Deci vă rog, doamnă Tyson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a vă prezenta Uh, propunerea Comisiei privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană. După cum știți, uh, este vorba de uh, una dintre propunerile concrete din pilonul european privind drepturile sociale. Această propunere e și un răspuns la solicitarea Parlamentului de a aborda chestiunea condițiilor de muncă în lumina acestor nouă Uh, forme de muncă. Aș dori să vă reamintesc cele două rezoluții pe care le-ați uh, adoptat săptămâna trecută, raportul doamnei Rodrigues, uh, pilonul european privind drepturile de muncă și apoi condițiile de lucru precare, raportul domnului Stilichiotis. Ambele rezoluții se referă la faptul că trebuie să tratăm condițiile de muncă la nivel european Uh, protecția drepturilor uh, lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă au fost uh, întotdeauna miezul proiectului european. Dimensiunea socială a mers mână în mână cu aprofundirea pieței unice pentru a asigura condiții egale pentru mediul de afaceri și pentru a promova îmbunătățiri pentru milioane de lucrători din statele membre. A sosit acum momentul să mergem mai departe pe acest făgaș. Propunerea noastră modernizează regulile existente cu privire la condițiile de lucru cu un obiectiv specific, respectiv să ne asigurăm că toți lucrătorii, inclusiv cei care au uh, forme tipice, atipice de muncă, beneficiază de, pe, uh, de, de condiții de muncă mai uh, previzibile și mai transparente și mai multă claritate în ceea ce privește felul în care lucrează. Această propunere actualizează obligația de a informa fiecare lucrător în legătură cu condițiile sale de lucru în baza Uh, directivei uh, care a, uh, din domeniu care va fi abrogată. Apoi, această propunere adaptează cadrul european la noile condiții de muncă, asigurându-ne că toți lucrătorii beneficiază de drepturi de bază. Și deci dorim să stabilim un set de condiții de lucru minim în întreaga Uniune Europeană și care să vizeze toate tipurile de contracte. Aș dori să vă spun foarte clar că această propunere nu uh, împiedică evoluția sau apariția unor nouă forme de muncă care, uh, într-adevăr, creează locuri de muncă și uh, declanșează inovarea. Propunerea noastră are ca obiectiv să stabilească un cadru în care noile forme de muncă se pot dezvolta Uh, oferind uh, o uh, crotire protecție lucrătorilor și oferind și un cadru foarte clar autorităților din statele membre și condiții egale pentru mediul de afaceri. După cum știți, anul trecut Comisia a lansat o consultare cu partenerii sociali în două etape. Uh, în legătură cu această directivă. Partenerii sociali nu au ajuns la un uh, teren comun când au negociat un acord pe această temă și deci Comisia a venit cu această propunere care se bazează pe punctele de vedere uh, exprimate în timpul acestei consultări a părților publice. Doamnă președinte, acum Aș dori să vă prezint principalele elemente ale acestei propuneri în ceea ce privește sfera de aplicare. Da, într-adevăr, este foarte important ca uh, într-o piață a muncii modernă și flexibile toți lucrătorii să fie pe deplin informați, înscris uh, în ceea ce privește condițiile de bază a uh, relațiilor de muncă. În conformitate cu regulile actuale, statele membre pot defini care sunt lucrătorii care trebuie să fie informați în legătură cu condițiile de lucru și de aceea se explică de ce anumite categorii de lucrători sunt excluse. Uh, de exemplu, uh, uh, la cerere, munca intermitentă, apoi lucrătorii care lucrează pe platforme în domeniul IT, ceea ce duce la condiții de lucru precare. Scopul nostru este să limităm uh, posibilitatea de a exclude uh, lucrătorii din uh, sfera de aplicare a directivei și deci ne alinie, deci aliniem sfera de aplicare a directivei în funcție de noțiunea de lucrător care a fost care a decurs din jurisprudența Curții Europene de Justiție. Orice persoană care timp de o perioadă determinată Uh, prestează servicii uh, sub uh, direcția unei alte persoane de la care primește și renumerare este considerată ca fiind un lucrător. Acum, în ceea ce privește definiția lucrătorilor, directiva se asigură că în toate statele membre se aplică sau sunt vizate aceleași categorii de lucrători. Probabil că o să-mi puneți întrebări Uh, în legătură cu uh, munca nedeclarată sau uh, lucrătorii independenți, persoanele fizice autorizate false, e bine, trebuie să ne asigurăm că drepturile persoanelor sunt respectate dacă ele prestează o muncă. Deci și aceste persoane trebuie să fie tratate ca lucrători. Este vorba de 2 până la 3 milioane de lucrători care vor trebui să beneficieze de informații înscrisă în legătură cu condițiile lor de muncă. În al doilea rând, propunerea a actualizat și a modernizat și uh, informațiile care trebuie să fie puse la dispoziția lucrătorilor înscris. Pe lângă cerințele actuale, această propunere se uh, referă la uh, dreptul la formare și la instrumentele pentru a determina um, orarul uh, lucrătorului în cazul în care nu există un program fix. Apoi trebuie să fie informat și în legătură cu uh, securitatea socială. În același timp, propunerea spune că această informație trebuie să fie uh, pusă la dispoziția lucrătorului cel mai târziu în prima zi de uh, lucru, față de propunerea actuală care vizează două luni. Deci încercăm să uh, combatem uh, Uh, tergiversările. Și apoi am introdus și noi uh, drepturi în uh, această propunere care au ca scop un minimum de previzibilitate pentru lucrători într-o lume sau un mediu al muncii în care există tot mai multă flexibilitate și incertitudine. Aceste drepturi substanțiale știți că nu au fost prevăzute în directiva care există, e în vigoare de atâția ani încoace. În primul rând, perioada de probă trebuie să fie limitată la șase luni uh, dacă nu se justifică o perioadă de uh, probă mai lungă, uh, sigur că dacă se, de, se demonstrează că este în interesul lucrătorilor, mai ales dacă aceștia se află în concediu de boală, de exemplu, această perioadă trebuie să fie prelungită. Dar, în orice caz, trebuie să fie o durată rezonabilă. Apoi, dreptul de a munci în paralel uh, pentru mai mulți, lucr- uh, mai mulți angajatori. Asta încercăm să acordăm lucrătorilor prin interzicerea clauzelor de exclusivitate și uh, abolirea clauzelor de incompatibilitate. Noi nu credem că prin aceste clauze de exclusivitate un lucrător să fie împiedicat să lucreze pentru un alt angajator în timpul liber. Uh, sigur că asta nu ar trebui să uh, împiedice restricțiile pentru anumite uh, categorii sau clauze de ocupare, dar în orice caz aceste prevederi trebuie să fie justificate în mod obiectiv, de exemplu, secretul profesional sau dezvăluirea conflictului de interese. Aș dori să fiu foarte clară contractele cu uh, numărul, număr zero de ore nu ar trebui să existe în uh, societatea noastră, într-o uniune a standardelor sociale. Și, în al treilea rând, dreptul la previzibilitatea muncii lucrătorul ar trebui să știe dinainte atunci când li se cere să lucreze și deci uh, când pot să aibă timp liber pentru familie, să-și asume răspunderile familiale sau să lucreze pentru un alt angajator. Uh, sigur că angajatorul uh, trebuie să comunice uh, lucrătorului orarele respective, mai ales în ceea ce privește munca la cerere. Nu vorbim aici despre orele suplimentare, vorbim de lucrătorii care depind de angajator pentru ca acesta să le ofere muncă. Deci, noi încercăm prin această propunere ca lucrătorii să cunoască plaja orară în care ar trebui să lucreze și să aibă și posibilitatea să uh, fie informații în legătură cu acest orar într-un timp rezonabil înainte. Apoi mai stabilim un drept de a solicita o formă mai stabilă de ocupare și de a primi un drept înscris. Așa cum uh, ați subliniat în rezoluția cu privire la acest pilon, e nevoie de previzibilitate în uh, acest domeniu, în care trebuie ca cererea să se întâlnească cu oferta, dar pericolul e ca lucrătorii să se um, găsească în această capcană a, uh, a contractelor uh, lipsite de securitate. Pentru a înlesni dialogul între lucrători și angajatori, am propus ca lucrătorii să poată să solicite o formă mai previzibilă și mai sigură de angajare, dacă e disponibilă, și apoi să primească un răspuns înscris de la angajator care să țină cont de uh, nevoile lucrătorului și angajatorului. În al cincilea rând, dreptul la uh, pregătire gratuită dacă e necesară. Dacă angajatorul este uh, obligat să ofere prin uh, contracte colective sau prin legislație să asigure uh, formare pentru lucrători, atunci această formare, pregătire trebuie să se facă fără uh, discriminare, inclusiv pentru formele uh, atipice de angajare. Și costurile acestor cursuri de formare nu trebuie să fie suportate de către lucrătorii respectivi. Pentru a ne asigura că aceste drepturi uh, vor fi cu adevărat uh, în vigoare, am uh, făcut și o serie de propuneri de punere în aplicare în alte domenii din achiul social. Mă gândesc, de exemplu, la prezumțiile pozitive sau procedurile administrative, dar și dreptul la despăgubiri sau sarcina provei, sarcina comună a probei. Stimați eurodeputați, uh, Uh, scopul nostru este să ne asigurăm că avem un uh, set uh, minim de condiții de lucru în întreaga Uniune Europeană și care să vizeze toate formele de contracte. În acest sens, trebuie să luăm măsuri cât mai repede cu putință și sper să vă aduceți contribuția la această inițiativă. Sper să o finalizăm în timpul mandatului actual. După cum știți, Consiliul a început deja discutarea propunerii și am mare încredere că vom ajunge la un numitor comun până la finele președinției bulgare. Din perspectiva Comisiei vă pot spune că ca întotdeauna suntem gata să vă punem la dispoziție uh, sprijinul necesar pentru a ajunge la un acord cât mai rapid pe această directivă până la finele anului. Stimați uh, eurodeputați, doamnă președinte, doamnă președinte, președinte e un cuvânt uh, masculin, asta e în virtutea inerției și a tradiției, după cum știți, am proclamat cu toți împreună pilonul european al drepturilor sociale. A fost un mesaj politic puternic pe care l-am, tratat, l-am trimis toate instituțiile europene, cetățenilor și lumii, respectiv că în Europa suntem uniți în jurul valorilor sociale. Deci haideți să lucrăm împreună, să continuăm să lucrăm împreună pentru a aduce o nouă piesă la acest puzzle a drepturilor sociale comune pentru lucrători și pentru a promova o viziune împărtășită pentru o societate mai echitabilă în prezent și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări, bineînțeles. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, doamnă comisar. Trecem acum direct la coordonatori. Vom avea după aceea sesiunea de întrebări și de răspunsuri. Îi dau cuvântul colegului David Casa. Aveți cuvântul. Și vă rog cât, cât de succint cu putință. Thank you, Madam Commissioner, for your presentation. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentare, doamnă comisar. Această directivă va impune condiții de lucru și pentru noile forme de angajare și pentru contractele flexibile. Însă, Știm că sunt, uh, suntem că există foarte mulți cetățeni care sunt angajați în această formă pentru că nu au uh, altă oportunitate, nu au uh, de ales. Mă întreb dacă directiva aceasta nu va distruge această flexibilitate. Mă întreb dacă această directivă nu va avea un efect nociv asupra flexibilității pe piața muncii. Vă mulțumesc! Javier Lopez, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să vă spun că vă urăm uh, bun venit, că salutăm, uh, salut în numele grupului uh, meu inițiativa Comisiei, care este una dintre cele mai importante în domeniul social, Uh, e dosarul poate cel mai important uh, pe care Comisia și Parlamentul îl vor trata în acest mandat. Sperăm să avem uh, posibilitatea să consolidăm drepturile de muncă și condițiile de lucru și să combatem incertitudinea pe piața muncii. Constatăm că există multă incertitudine pe piața muncii, dar nu numai acolo. Asta uh, ne spun cetățenii incertitudinea domnește în societatea noastră. Și deci avem nevoie de o temelie comună prin drepturi, prin condiții, prin standarde minime pentru a recâștiga încrederea uh, cetățenilor noștri. Așa vedem noi lucrurile acum, deci după pilonul social, după mesajul social puternic transmis de către Comisie, doream să salutăm și această oportunitate și această inițiativă. Și suntem siguri că prin această inițiativă Uh, am putea să ne confruntăm cu noile tendințe uh, de pe piața muncii. Și e un aspect foarte important. De ce? Pentru că, într-adevăr, avem relansarea economică, dar piața muncii se schimbă uh, cu noi locuri de muncă. Avem tot mai mulți lucrători, lucrători vulnerabili, avem această economie așa numită a platformelor, uh, Um, persoanele lucrători independenți, avem și stagiarii. Se prefigurează toate aceste tendințe pe piața muncii și noi considerăm că această inițiativă ar putea să reprezinte o oportunitate pentru a face față acestor uh, noi uh, tendințe de pe piața muncii. Mă gândesc la aceste uh, forme atipice de angajare, formele noi, așa cum a spus și doamna comisar. Apoi, grupul nostru uh, dorește ca aceste uh, drepturi sau aceste standarde minime cu adevărat să fie puse în aplicare. Cum ne putem asigura că aceste condiții de lucru cu adevărat sunt transpuse în fapte? Mulțumim, suntem siguri că vom uh, coopera împreună pentru a obține această realizare pentru cetățenii europeni și în instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna McIntyre nu este în sală. Vă rog, aveți cuvântul. Veľmi pekne. Ja by som sa chcela pripojiť k otázke. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă alătur întrebărilor lansate de domnul Casa, anume dacă această directivă nu va crea o seate, situație în care flexibilitatea va fi de fapt limitată. Și dacă va noile condiții, ar, ar fi un stimulent pentru munca la negru și în condiții tot mai precare și mai incerte pentru lucrători. Deci noi vedem aici tot mai multe bariere și obstacole pentru angajator care îndeamnă pe aceștia să ocolească căile legale de angajare. Then we go to, uh, uh, Mr trecem la domnul Calieșambo, care este și raportor pe acest raport. Domnul Calveșambo, aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în franceză, pentru că este o limbă mm, dominantă pentru invitata noastră. A avut amabilitatea să vorbească în engleză, dar suntem europeni. Mm, avem o veste proastă să, mm, de anunțat și mm, deja am auzit-o, doamna comisar, uh, îmi pare foarte rău. Am onoarea să fiu numit uh, ca raportor, ca emisar al acestui mesaj dar uh, ce să vă spun, de fapt ar fi o plăcere pentru mine să lucrez cu dumneavoastră și comisia. O să fiu prudent, de fapt, în cele ce voi spune acum, pentru că um, Aș dori să împac toate taberele, dar vreau să vă asigur că în ceea ce privește drepturile sociale, facem un prim pas care mie mi se pare foarte important și care dovedește că Uniunea Europeană nu va fi atrăgătoară decât uh, dacă devine socială, dacă pune în mers în aplicare anumite principii și fără niciun fel de întârziere. Pentru astfel de lucruri, pentru astfel de principii, mă felicit, le salut. Principiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat mm, poate unele cu o viziune mm, extremă, mm, după părerea mea, sunt acceptabile va trebui, evident, să vedem care sunt detaliile, care sunt dificultățile pentru a le pune în aplicare, care sunt dificultățile pentru că acestea nu reprezintă realități identice în fiecare țară și asta din motive diferite, pentru că sunt structuri diferite, diferite. Deci va trebui nu doar să limităm și să delimităm drepturile minimale pe orizontală, nu trebuie să renunțăm la modelul social pe care îl avem. Am spus-o asta și de dimineață. Suntem pe, suntem pe punctul de a construi zi de zi un model social în care dorim să trăim, nu-i așa? Un model social um, mai mult sau mai puțin limitat, diferit de cel din Statele Unite, din China, din India sau din alte țări. De aceea din punctul meu de vedere, ceea ce este interesant în acest document și în această acțiune pe care trebuie noi să o punem în aplicare este, cum să spun, un soi de embrion sau pre-embrion a ceea ce ar putea deveni un drept social și o legislație socială europeană, mai ales pentru drepturile de bază. Deci este ceva foarte important. Apoi, uh, din multele lucruri pe care le-ați spus despre învățământul obligatoriu, despre formare, despre uh, toate aceste elemente, va trebui să citim cu foarte mare atenție, să ascultăm toate părerile, sindicatele, organizațiile patronatelor. Va trebui să găsim o stare de echilibru între toți acești factori și ca reprezentant al grupului ALDE pot să vă spun că noi vom respecta um, acea carte pe care v-am oferit-o în legătură cu drepturile sociale din secolul 20. Dar, de asemenea, o să ținem, o să susținem și cursuri privind aspectele economice, pentru că într-o lume ideală paneuropeană va trebui să avem grijă de ce suntem, de rolul nostru de politi- politicieni, să punem în aplicare un model realizabil care uh, presupune anumite rezultate pe termen mediu, lung și așa mai departe. Împreună cu colegii uh, um, mei, uh, va trebui să ne gândim și la solidaritatea europeană, solidaritate economică în același timp pentru a stabili niște minime sociale. Dar cu siguranța că voi fi ajutat de toți colegii mei, vă spun că ideile noastre sunt excelente, mi se par foarte bune, așa încât acum să trecem la muncă. Mulțumesc, domnule, doamnă comisar. Thank you. Then, uh, <clears throat> Mulțumesc. Atunci trecem la reprezentantul Guengel. Este oare doamna Care sau da? Doamnă Care, vă rog. Mulțumesc. Bine ați venit, doamna comisar. Bine ați venit în mijlocul nostru și vă mulțumim pentru prezentarea propunerii dumneavoastră. Împărtășim obiectivul enunțat de dumneavoastră, anume să avem locuri de muncă la care domnește certitudine pentru angajat în legătură cu condițiile lui de angajare. Numai că pentru a impune astfel de condiții e nevoie de sindicate puternice care pot uh, uh, stabili uh, și conveni acorduri bune, în condiții bune pentru angajatori alături de patronat. În acest sens, contractele colective de muncă sunt elementul central în jurul căruia gravitează toate aceste acorduri angajatorii uh, au predictibilitate, uh, salariații au și ei uh, uh, niște condiții de lucru previzibile, numai că uh, ceea ce propuneți dumneavoastră tocmai uh, vine să răstoarne acest model care se bazează și se întemeiază pe contractele colective de muncă. Multe sindicate au și semnalat deja acest lucru. Așadar, cum răspundeți dumneavoastră la aceste acuzații, cum că interferați cu contractele colective de muncă? În plus, una din consecințele posibile ale acestei propuneri ar putea să fie Uh, că uh, un contract colectiv de muncă să fie declarat uh, invalid sau neconform de Curtea Europeană de Justiție, ceea ce totuși ar fi foarte grav. Mulțumesc, doamna Zanovca, pentru versia. Mulțumesc. Doamnă președinte, grupul nostru în linie mari salută propunerea și uh, consideră oportună transformarea angajamentelor declarate vis-a-vis de pilonul social în măsuri concrete. Ne bucură că uh, această nouă orientare poate genera condiții de lucru mai bune pentru salariați. Mai ales uh, în uh, formele actuale noi de angajare care sunt adesea precare. Uh, asigură uh, condiții de lucru și de angajare mai bune și mai stabile, mai ales uh, pe, în formele noi, de tip platformă, în angajările pe termen scurt. Dar propunerea în domeniul sol de aplicare nu include ucenicii și um, cei care fac stagii practice, doar angajații uh, în formele clasice de angajare, de aceea vom depune amendamente care să extindă domeniul de aplicare. Ne-am bucurat de asemenea dacă ar exista mai multe uh, posibilități pentru uh, a uh, ataca eventuale uh, uh dispoziții. Uh, deocamdată, prevederile în acest sens uh, din propunere sunt foarte vagi. De asemenea, nu este foarte clar uh, când și în, sub ce formă primește salariatul uh, informațiile acelea scrise uh, despre condițiile sale de lucru. Când, de exemplu, ar, ar trebui să aibă loc acest lucru? Înainte de semnare, între semnare și angajarea propriu-zisă sau în prima zi de lucru, când deja totul e stabilit? Apoi, în legătură cu modul în care se va proceda. Aceste condiții trebuie comunicate și incluse în contract sau în uh, condițiile generale de afaceri sau într-un document separat în fișa postului, unde? dacă contractul de muncă, de pildă, uh, prevede dispoziții privind uh, detașarea lucrătorului, în opinia noastră, nu este suficient ca lucrătorul să fie doar informat că această detașare este posibilă pe parcursul uh, relației de muncă. Da. Rolul partenerilor sociale apoi trebuie și el consolidat în, în dispoziție astfel încât să fie clar că ei determină sau sunt co co-determină condițiile de lucru. Noi vom depune amenamente pe aceste elemente și ne-ar interesa de pe acum reacția dumneavoastră spontană la uh, ceea ce am uh, notat. Then I'll give the floor to... Bun, atunci dau uh, cuvântul doamnei Laura Gea, FDD. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc și doamnei comisar pentru această primă prezentare a uh, raportului pe care o să-l a temei raportului pe care o să-l elaborăm. Propunerea inițială mi se pare foarte bună și cu siguranță că vom ajunge la o poziție comună dacă cu toții suntem de acord că, de fapt, vrem să creăm uh, o protecție sporită pentru lucrători. Am însă unele întrebări uh, și o rog pe doamna comisar în măsura în care poate să uh, răspundă la trei um, întrebări. Um, care este povara pe umerii angajatorilor, în special a IMM-urilor și micro-întreprinderilor. Ce uh, efort birocratic va presupune, va presupune nou set de reguli? Apoi, pentru lucrătorii care nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, cum vor fi aplicate uh, dispozițiile directivei în cazul lor? Un alt punct. Cum putem obține sau formula garanții eh, asimilabile eh, dispozițiilor din directivă, de pildă pentru ehm, categorii de angajați cum sunt eh, persoanele care desfășoară stagii practice sau ucenicii sau ehm, Eh, aceia care în cadrul pregătirilor vocaționale sunt eh, angajați. Ar fi bine ca și pentru aceste categorii să existe unele garanții minime. Iar în ce privește întreprinzătorii individuali care eh, plătesc o, un impozit forfetar pe venit, numai că um, dispozițiile, eh, dispozițiile europene degeaba sunt în vigoare dacă nu există ehm, eh, prevederi naționale care să le secondeze, adică eh, cum pot dispozițiile care vizează protecția întreprinzătorilor individuali să fie aplicate dacă așa cum uh, este cazul în țara mea, în Italia, nu există dispoziții naționale care să ofere aceleași protecție. Mulțumesc, domnul Dominic Martin. Mm, de fapt, doamnă președintă, doamna Melan va vorbi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ne-ați prezentat acest dosar. În ceea ce privește condițiile de muncă transparente și previzibile în Uniunea Europeană, acest dosar este extrem de important pentru că va buscula drepturile lucrătorilor atât la nivel european cât și național. În ceea ce ne privește, mecanismele ni se par greoaie, de o rigiditate totală și multe dintre obișnuințele deja câștigate se vor schimba. Nu e sigur că lucrătorii vor fi de acord cu ele. Poate că aceste mecanisme sunt deja depășite, dat fiind, date fiind dezvoltările tehnologice pe care le avem în Europa. Interesul rândul lucrătorilor, doamnă comisar, este desigur să aibă un mediu de lucru agreabil, dar și să muncească pur și simplu. Și când vedem uh, ce s-a întâmplat în 2017, ne dăm seama că dacă dezvoltarea economică există totuși în Europa, din fericire, la 10 ani după criză, uh, această dezvoltare este destul de timidă și mult sub ceea ce se face în restul lumii. Iar dacă ne uităm cu și mai mare atenție la condițiile și la diferiții parametri legați de șomaj, de ocuparea ă, forței de muncă, de posibilități, ă, de putere de cumpărare, de zona euro, mi se pare, ni se pare în cadrul grupului nostru că poate ar fi mai bine să facilităm anumite uh, sarcini care cad în sarcina întreprinderilor. Poate că ar fi uh, mult mai uh, simplu să procedăm în acest fel. Toate dispozițiile luate de 50 de ani nu au fost profitabile pentru lucrători și în special pentru lucrătorii din zona euro. Vă mulțumesc, domnule comisar. Thank you. Uh, then... Mulțumesc. Cu asta îi dau cuvântul doamnei Iongherius. Uh, and thank you to the... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. și pentru faptul că vă asumați rolul de activist în domeniul ăsta. Să știți că îmi place. Am o întrebare cu privire la definiția lucrătorului, pentru că scrie acolo, lucrătorul este o persoană fizică care pe durata unei anumite perioade eh, desfășoară o activitate sau prestează servicii sub întrumarea directă a unui eh, supervizor. Dar înțeleg că eh, domeniul de aplicare ar include și uh, relația de muncă bazată pe această nouă formă de angajare tip platformă. Unde s-ar include ea atunci? Pentru că lucrătorii de platformă, cum îi numim, sunt uh, de fapt întreprinzători individuali. Așa sunt ei angajați și atunci mai sunt ei cuprinși în domeniul de aplicare, pentru că dacă un lucrător de platformă vor, lucrează în mod autonom și nu sub îndrumarea și monitorizarea unui, unui uh, șef direct, atunci nu s-ar mai încadra în definiția lucrătorului. Și a doua întrebare vizează informațiile oferite uh, salariatului. Spuneați că este vorba de un standard minim aici. Directiva însă, în articolul 19, vorbește și de condiții uh, mai favorabile. Poate că ar trebui totuși uh, afirmat în mod univoc că este vorba de un set de standarde minime și că uh, aceste cerințe de informare pot fi suplimentate de la stat membru la stat membru. Mulțumesc. Iau și eu cuvântul, spune doamna președinte. Nu pot uh, să sprijin această propunere așa cum a fost ea formulată. În Suedia, partenerii sociali, dar și toate partidele politice uh, sunt, au o poziție diferită și nu pot uh, agrea această propunere. Nu pot intra în detalii, dar de pildă, este diplomatic pentru noi să avem o definiție europeană a lucrătorului și a angajatorului pentru că asta eh, pune sub semnul întrebării tot eh, sistemul de negociere a contractelor colective de muncă și, eh, și limitează adaptarea pieței forței de muncă la specificul național. De asemenea, are implicații asupra codului fiscal, unde Uniunea Europeană nu are niciun fel de competență. De asemenea, pot să spun că în țara mea există, în special în rândul um, uh, sindicatelor și a unor partide politice, îngrijorări legate de uh, enunțarea sub pilonul uh, social a unor principii foarte generice um, ceea ce face ca propunerea prezentă să se integreze foarte greu în, în modele specifice, detaliate, deja existente. Uh, asta face ca propunerea să devină o amenințare la adresa subsidiarității. Evident, aceste principii generice, uh, generale, sunt flexibile, dar um, este totuși un mesaj derutant și a spune că sper foarte mult că Comisia își va regândi uh, propunerea și va consulta uh, partenerii sociali uh, înainte de a veni cu noi formulări. Pentru că există multe așteptări, năzuințe, speranțe în legătură cu ce putem obține sub pilonul social dar reacția de azi din țara mea este că trebuie trebuie să putem colabora în uh, agrend și, și uh, fiind de acord cu aceleași uh, principii de bază. Nu putem porni la Uh, la acest raport cu opinii atât de divergente cum deocamdată ele se prezintă. Deci uh, este, este foarte clar că anumite state membre, cel puțin Suedia, nu vor putea fi de acord cu uh, adoptarea unui astfel de model. Deci, deci dacă, dacă începem să lucrăm cu o astfel de propunere, haideți să fim cu toții suporterii ei. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Sander. Merci, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, doresc să vă mulțumesc pentru acest schimb pe care l-am putut avea în cursul uh, după amiezii în legătură cu propunerea de revizuire a directivei privind condițiile de muncă mai previzibile și mai transparente. Ca raportor fictiv în legătură cu economia colaborativă. Eu am avut uh, ocazia să colaborez uh, și să lucrez asupra noilor tipuri de uh, locuri de muncă și asupra necesității care a fost deja evocată pe vremea respectivă de a încadra mai bine aceste locuri de muncă. În orice caz, propunerea dumneavoastră mi se pare interesantă în acest sens, însă ridică un anumit număr de puncte de întrebare. Aș vrea să vă pun vreo două, trei întrebări, doamnă comisar, în legătură cu definiția lucrătorului. Este o definiție largă, așa cum a fost propusă, pentru că înglobează și lucrătorii independenți, considerați astăzi independenți și care ar intra în categoria lucrătorilor. Puteți să ne dați niște detalii în legătură cu această categorie de persoane, de lucrători? A doua întrebare se referă la aplicarea la alte directive, definiția lucrătorului și a angajatorului vor avea vocația de a se aplica și altor directive europene? Și în fine, a treia întrebare se referă la întreprinderile mici și mijlocii în special. Întreprinderile în general, dar mai degrabă IMM-urile, uh, Uh, pentru că mulți dintre colegii mei mi-au împărtășit anumite păreri. De aceea uh, vă întreb, v-ați putut asigura, s-a făcut un test uh, pentru IMM-uri pentru a fi sigur că nu vor exista constrângeri suplimentare? Și dacă asta va fi situația, cine va uh, Uh, ajunge într-o situație uh, cu totul diferită de cea pe care dorim noi să punem în aplicare și anume să dăm o față mai socială în Uniunea Europeană muncii. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Mann. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Kommissar. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, dragă Mariane. Mă bucur să avem astfel de inițiative, pentru că inițiativele te stimulează, te enervează, dar oricum îți arată în ce direcție trebuie să mergem. Această, legat de această consultare în două direcții a partenerilor sociali. Nu, nu, e drept că am fost consultați cu un partener social, dar nu ne regăsim Uh, în această propunere nu regăsim uh, pozițiile pe care le-am avut noi. Uh, de aceea vreau să întreb ce s-a întâmplat în dialogul social european. Nu au fost luate în avut în vedere rezultatele consultărilor sau nu au fost puse cap la cap? Pentru că, de pildă, trebuie să avem, trebuie să avem uh, informații legate de condițiile de muncă, informații oferite în scris, uh, care sunt uh, cu atât mai importante pentru acele persoane care sunt angajate prin intermediari. Apoi, în ce privește perioada de probă de șase luni, o cunosc și de la noi, din Germania. De regulă, cele șase luni sunt importante pentru ambele părți, pentru că după trei luni încă nu ai o opinie foarte bine formată, dar după șase luni deja totuși ți-ai făcut o impresie despre angajat. Totuși ați formulat și multe derogări și situații de excepție. Aici vreau niște lămuriri. Eh, avem nevoie apoi de o foarte bună definiție și clară definiție a lucrătorilor, pentru că avem foarte, mul- foarte mulți angajați fictivi eh, eh, angajați care sunt angajați, dar de fapt pe hârtie sunt totuși întreprinzători individuali și ar fi de dorit și în Germania chiar ne dorim foarte mult să obținem o definiție foarte clară a lucrătorilor. Doamna Rodriguez. <clears throat> Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut propunerea Comisiei privind uh, revizuirea directivei. Cred că e un pas uh, bun în punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale. Acest pilon european al drepturilor sociale e o inițiativă importantă pentru a face față situației cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Ar fi fost bine să obținem uh, o proclamare la nivelul cel mai uh, înalt, dar grație uh, cooperării între Parlament, Comisie și până la urmă la sfârșit, e important să ne reamintim că la Gothenburg am avut o declarație foarte puternică care a reprezentat Parlamentul. A fost așa un eveniment politic am avut reprezentanți de la toate grupurile politice care au sprijinit uh, raportul Parlamentului care au uh, reprezentat uh, o majoritate covârșitoare a Parlamentului. Sigur că acum știm că um, există așteptări foarte ridicate în rândul opiniei publice în legătură cu rezultate concrete. Și încă o dată cred că e bine să avem o cooperare foarte bună între Parlament și Comisie. Și de aceea cred că această inițiativă este bună. Uh, miza, din punctul meu de vedere, este foarte simplă. Avem de a face cu noi tendințe pe piața muncii avem de-a face cu noi forme de muncă, dar trebuie să ne asigurăm că, indiferent de formele de muncă, sunt întrunite două condiții pentru persoanele care lucrează. Respectiv, un contract decent și foarte clar și apoi acces la protecție socială. Și am o întrebare acum pe care o adresez doamnei comisar. Uh, care este legătura între această directivă și accesul uh, la protecția socială. Pentru că există un uh, detaliu important în propunerea prezentată de către Comisie, se invită uh, pe cei care au semnat declarația să spună care este sistemul de protecție socială care acoperă un anumit lucrător. Pare un detaliu neînsemnat, dar cred că este un amănunt foarte important și este și foarte pozitiv. Pentru că trebuie să ne asigurăm că orice persoană care se află în câmpul muncii beneficiază de un anumit nivel de protecție socială, care reflectă foarte mult și logica sistemului uh, uh, a modelului social european. Deci este foarte important să menținem acest detaliu. Deci, întrebarea mea este care este legătura pe care planificați să o faceți între această directivă și ce se pregătește pentru protecția socială. Ați putea să ne spuneți câte ceva? Și o ultimă observație, în legătură cu rolul partenerilor sociali. Haideți să fim onești. Înainte să ia cuvântul la Parlamentul European, Comisia a lansat o consultare cu partenerii sociali, așa cum ar fi trebuit să se întâmple de altfel și uh, părțile implicate au fost consultate. S-a făcut un efort susținut uh, în speranța unui uh, acord. Nu s-a ajuns la un acord, însă și de aceea propu- deci, Comisia a propus să se revizuiască directiva. Partenerii sociali ar trebui să își joace rolul și după ce ajungem la un acord, sper, în legătură cu această directivă, partenerii sociali sper să respecte prevederile stabilite de această directivă. Deci trebuie să, să uh, spunem că Parlamentul nu subminează rolul uh, partenerilor sociali. Este foarte important acest principiu, să-l spunem sus și tare. Și de aceea, bineînțeles, că mm, respectăm uh, intervenția președintei noastre. Bănuiesc că ea a reprezentat, de fapt, delegația suedeză Uh, știm care este poziția delegației suedeze, e cunoscută, dar grupul socialiștilor și democraților va sprijini uh, ideea de a revizui această directivă. Deci grupul socialiștilor în general. Mulțumesc. Eu am fost foarte clară. Spuneam că vorbesc uh, în numele delegației suedeze. De fapt, nici nu sunt uh, sigură că doar poziția suedeză va fi divergentă. În orice caz, e foarte important să ne ascultăm unii pe alții dacă avem de-a face cu o intervenție portugheză, germană, suedeză sau olandeză. Doamna Tyson are obligația să încearcă să împace toate aceste poziții. Doamna Vincheviciu, te vă rog, cât mai succint. Mulțumesc, doamnă președinte, dar asta o să încerc să fac. Doamnă comisar, Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere, pentru că ea ne entuziasmează, mai ales în ce privește pilonul social. Acest pilon social poate să fie construit doar dacă avem la dispoziție instrumente uh, specifice. Iar în ceea ce privește revizuirea directivei pentru condiții de muncă minime și echitabile, Uh, indiferent de contractul în baza căruia cineva lucrează, persoana respectivă trebuie să beneficieze de securitate. Și în această ordine de idei aș avea și câteva întrebări. Credeți că această propunere va uh, reuși să uh, îi scoată pe oameni din economia gri? Pentru că știm că situația diferă de la un stat membru la altul. Uh, S-ar putea ca într-un uh, un, un stat membru să facă parte din Scandinavia, o altă țară să fie din uh, sudul Europei sau uh, din estul Europei, dar este foarte important ca oamenii să lucreze legal, să beneficieze de asigurare socială și să lucreze în condiții de securitate. Un alt aspect. Ați spus că partenerii sociali nu au reușit să ajungă la un acord și probabil că Comisia cunoaște și motivele pentru care nu s-a ajuns la un acord. Care sunt domeniile uh, pe care partenerii sociali s-au putut pune de acord? Pentru că noi la Parlamentul European trebuie să luăm uh, o decizie în cunoștință de cauză. Mulțumim. Domnul Martin, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, Am crezut că mă uitați de să m-am agitat. comisar, și eu sunt, salut inițiativa pe care ați prezentat-o și trebuie să ne gândim cum să luptăm uh, cel mai bine, cum să combatem precaritatea lucrătorilor. Trebuie să ne gândim de asemenea la consecințele legilor liberale care de zeci de ani se tot acumulează. Poate că ar trebui să ne uităm mai atenți la cauzele care ne-au uh, condus până aici. Dacă ne uităm uh, Um, la această situație, suntem puțin în contracurent. Mie îmi place astfel de situație, dar ceea ce se întâmplă în toate țările europene, aș spune de la um, legile Hartz, um, sunt niște situații în care sunt lupte inutile legate de drepturile de lucrătorilor rol al fiecărui guvern, indiferent de țară, ar trebui să aibă grijă de acest drept al muncii și de drepturile lucrătorilor. Sper că dumneavoastră veți încuraja uh, lupta în această direcție. Aveți o inițiativă foarte bună, am văzut mai ales la finalul textului, dar trebuie de asemenea să fim atenți la practicile care au loc la nivelul teritoriilor, practicile întreprinderilor. Nu spuneți nimic, cel puțin eu n-am văzut, n-am auzit nimic, de exemplu, în legătură cu previzibilitatea. Știți că există angajatori care, uh, lucrători care au ne nevoie de, nu de ochelari, ci de uh, binoclu în sectorul automobile, de exemplu. În fiecare an vedem um, lucrători intermediari sunt multe întreprinderi care au nevoie de cam 30% uh, de lucrători intermediari. Aceștia au uh, contracte de muncă hebdomadere. Uh, deci ați vorbit despre uh, situația în care uh, aceste persoane ar lucra sau nu ar lucra. Sunt sigur, le avertizăm, de exemplu, sunt avertizate uh, sâmbătă seara dacă vor lucra sau nu luni dimineață. Credeți că acest termen în care sunt prevenite uh, persoanele în legătură cu ziua de lucru este rezonabil în ceea ce privește crearea de locuri de muncă în Europa de Sud, mai ales? Este de asemenea un uh, element important. Între uh, 40, 80 și 80 95% dintre uh, contracte sunt interimare. Este important să combatem și această practică, pentru că știu că la un moment dat un angajator uh, poate să aibă o vizibilitate mai mică, dar când 30% dintre lucrători sunt interimari, atunci trebuie să facem și mai multă presiune, mai ales în ceea ce îi privește pe lucrătorii uh, precari. Thank you, Sean Simon. Intervenție referă microfon din sală. Domnul Sean Simon, mulțumesc. Doamnă președinte. Și aș dori să mulțumesc doamnei comisar. În propunerea dumneavoastră, una dintre opțiunile la care vă refereați e că aceste contracte de oră, cu ora zero, deci zero ore, după o anumită perioadă, să uh, oblige angajatorul să uh, dea de lucru cel puțin uh, cu un minim de ore lucrătorului respectiv. E un început bun, uh, dar totuși uh, cred că ar trebui să eliminăm, să interzicem total aceste contracte care sunt uh, foarte insidioase. În observațiile dumneavoastră am notat în felul în care ați spus dumneavoastră că ar trebui ca oamenii să beneficieze uh, un uh, număr minim de ore în baza acestor contracte. Dar aveți dreptate, asta ar trebui să facem. Aceste contracte cu zero ore <laughs> în care ți se garantează un număr minim de ore lucrate, nu sunt contracte uh, cu zero ore. Nu știu dacă exact asta ați vrut să spuneți. Și m-aș bucura dacă în uh, concluziile dumneavoastră ați clarifica acest lucru dacă ne îndreptăm înspre o situație în care toate contractele ar trebui să garanteze unui lucrător un număr minim de ore lucrate. Și în încheiere aș mai dori să mai adaug încă ceva. Cu siguranță că toată lumea lucrează ca să trăiască. Știm cum funcționează și vă pot spune, vă putem pune o sută de întrebări. Dacă primiți doar trei minute ca să răspundeți, nu o să puteți. Și clar că s-ar putea să faceți o uh, selecție și să răspundeți doar la cele care vă, place, vă plac. Deci, aș dori să vă lansez uh, o provocare și dacă ați putea să-mi dați un răspuns pe măsura întrebării, adică la obiect, scurt și la obiect. Mulțumesc! un uh, nou coleg la comisia noastră, uh, un uh, sindicalist din Germania, domnul Michael Dece. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, cred că s-a făcut un pas important. Acum însă avem speranța că practica neconformă și uh, neloială a contractelor pe ore sau pe oră zero să fie suprimată. Uh, într-adevăr, la articolul 9 uh, se vorbește de contractele um, contractele pe perioadă determinată cu o oră, număr de ore fixe, um, dar asta practic uh, permite ca uh, devine și temei juridic pentru formularea unor contracte cu zero ore de lucru, ceea ce totuși n-ar fi de permis. Mulțumesc. Mai am colegi pe listă, dar nu vă pot da cuvântul pentru că nu o să primim niciun răspuns deloc din partea doamnei Tyson dacă continuăm să tot punem întrebări și nu-i dăm și posibilitatea să ne dea un răspuns. Deci, o să procedez foarte drastic, uh, o să spun, nu mai dau cuvântul nimănui din sală, aveți cuvântul, doamnă Tyson, pentru răspunsuri. Și sper să aveți uh, timp uh, pentru cel puțin câteva reacții. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc în limba olandeză, cu permisiunea dumneavoastră, astfel încât să folosesc minunatele servicii de interpretare pe care le avem la dispoziție, spune doamna comisar, pe care le-am folosit și în trecut. Și aș dori să vă spun că Uh, o să încerc să răspund la toate întrebările, câteodată nu se poate, dar uh, adesea e din cauza lipsei timpului și pentru că nu e nici așa de ușor să uh, scrii toate întrebările detaliate care ți se spun. Uh, dacă nu răspunzi, uh, uh vă rog să încercați să insistați, o să vă dăm răspunsul pentru că e dreptul dumneavoastră să-l primiți. O să încerc să trec prin aceste întrebări. În ceea ce privește flexibilitatea, dacă ucidem flexibilitatea, da, în olandez acum zijn we de arbeidsmarkt niet, eh, de flexibiliteit van de arbeidsmarkt niet aan het kap. Flexibilitatea, flexibilitatea pieței de muncă. Oare o distrugem? Suntem pe punctul de a o distruge? Ce facem? Cred că doamna Droghige, Rodriguez a spus că um, a înțeles foarte bine subiectul acestei propuneri. Scopul este de a proceda astfel încât pe piața muncii, acolo unde există forme de muncă din ce în ce mai noi și uneori foarte flexibile, uh, pentru toate contractele, pentru toate noile forme de muncă să existe un minim de protecție pentru toți lucrătorii. Avem acest socul european al drepturilor sociale. De ce trebuie el să existe? Pentru că dorim o convergență către euro în Europa. Ne aflăm în cadrul unei piețe interne și avem nevoie de mai multă convergență. Trebuie să facem și mai multe eforturi în acest sens. Iar apoi, trebuie să procedăm astfel încât să ne adaptăm fostele instituții, vechiul, vechiul sistem la noile realități. În ceea ce privește aceste noi tipuri de muncă pe platforme numerice, de exemplu digitale, toate aceste uh, tipuri de uh, muncă despre care ați vorbit dumneavoastră trebuie să fie acoperite și noile forme de muncă trebuie de asemenea să fie protejate. Uh, nu trebuie să uh, distrugem flexibilitatea, nu interzicem contractele flexibile. Um, dar trebuie să se știe câte ore trebuie lucrate, minim, maxim. Toate acestea trebuie stabilite de partenerii din statele membre sau nu știu de către cine altcineva. Ceea ce vrem noi este să avem mai mulți lucrători, inclusiv pentru aceste platforme, inclusiv lucrători care acum lucrează un număr foarte mic de ore. Dar toți trebuie protejați. Prin urmare, lărgim domeniul de aplicare cu această propunere de directivă. Dacă facem o comparație uh, cu declarația legislația scrisă. Cu această propunere de directivă, domeniul de aplicare se lărgește. De ce? Pentru că în directiva decla- declarație scrisă, statele membre puteau să excludă foarte multe categorii de lucrători. Situația era foarte inegală și aplicația diferită de la un stat la altul. Existau tot felul de distorsiuni, dar se constata și că milioane de lucrători ratau, nu aveau parte de protecție socială, erau excluși de la protecție. Însă piața muncii de astăzi creează din ce în ce mai multe locuri de muncă care, de asemenea, sunt excluse de la această protecție. De aceea noi trebuie să facem totul pentru ca să rezolvăm această situație. Însă, repet, nu distrugem flexibilitatea. Nu asta dorim să facem. Vrem, știm că flexibilitatea este importantă pre, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea economică și, prin urmare, mai degrabă permitem, favorizăm uh, um, această flexibilitate, dar trebuie să avem grijă ca oamenii să aibă un anumit tip de contract și o anumită previzibilitate a vieții profesionale și suficientă transparență pentru ca să știe în ce situație se află. De asemenea, eu știu că trebuie să aibă un minim de condiții de muncă prin care să fie protejați toți lucrătorii. În ceea ce privește enforceability, respectarea regulilor, uh, voi fi foarte concisă. Uh, regulile nu au niciun sens dacă nu sunt respectate. Uh, acest dispozitiv dorește respectarea regulilor și în domeniul uh, contractelor de muncă. Facem chiar mai mult decât de obicei. Există um, dispoziții clasice pentru a consolida acest domeniu, pentru ca lucrătorii să poată să aibă mai multe drepturi, dar adăugăm ceva și anume informația, pentru că uneori eh, poate fi un singur element care să schimbe totul. Noi introducem posibilitatea recursului pentru a corecta lucrurile pe termen scurt. Astfel, salariatul, eh, angajatorul poate să-și regleze tirul dacă îi se cere acest lucru. Prin urmare, mergem într-o direcție pozitivă dacă există vreo bănuială că un contract este pe uh, durată uh, uh, parțială, um, vom ști cum trebuie procedat pentru a se schimba, dacă există o perioadă de încercare sau de ucenicie în acest contract, atunci persoana respectivă va fi probabil recrutată, angajată direct, fără perioadă de probă. Uh, există de asemenea și dreptul de a recurge la tribunal, la justiție. Există și protecția împotriva unor comportamente greșite uh, din partea angajatorilor. Există norme prevăzute în această propunere în legătură cu sarcina dovezii. Uh, și angajatorii și lucrătorii trebuie să colaboreze pentru această sarcină a probei toate acestea vor conduce la mai multă muncă la negru? Nu, cu siguranță nu, pentru că noi formulăm o definiție a lucrătorului, nu am inventat-o. Avem nevoie de o nouă definiție? Nu, definiția de fapt se bazează pe jurisprudență care a fost stabilită de Curtea de Justiție, după cum știți, sau poate nu, până în prezent, o mare parte din legislația noastră în domeniul social a fost făcută pas cu pas o legislație după alta sau uh, statele membre trebuiau să se ocupe de anumite elemente. Dar ne bazăm pe jurisprudența Curții Europene de Justiție. Toate statele membre trebuie să respecte această uh, legislație și trebuie să înțeleagă ce înseamnă drepturile lucrătorilor. Astfel vom evita atomizarea, fragmentarea la nivel de uh, state membre. Vrem să procedăm astfel încât domeniul de aplicare să nu fie boicotat și milioane de lucrători să uh, ajungă în situația de a nu mai avea drepturi. Dar să definim ce înseamnă un lucrător înseamnă să definim de asemenea cine este lucrătorul, că nu este un uh, întreprinzător individual. Justiția națională, locală, este cea care trebuie să aibă grijă de aceste uh, lucruri dacă cineva are statutul de independent, dar în realitate el uh, este de fapt lucrător, acest statut al lui trebuie să fie schimbat. Este important pentru ca să luptăm împotriva falșilor independenți. Uh, întreprinzători individuali. Cred că uh, prin această directivă vom putea să lucrăm, uh, să combatem mai bine munca la negru. Iată, am ajuns deja la comentariul raportorului, domnul Calveșambon. Mulțumesc pentru evaluarea în general pozitivă. Mulțumesc și eu tuturor celor care sunt de acord cu evaluarea respectivă. Domnul Calveșambon, spuneați că uh, realitatea este totuși diferită de la un stat membru la altul sau dintr-o regiune a lumii la alta. Evident, este adevărat, însă noi suntem Uniunea Europeană și avem un număr de reguli, de norme. Suntem o economie socială de piață și plecăm de la principiul că economia și domeniul social sau creșterea economică merg mână în mână. Prin urmare, ă, trebuie să avem grijă de o protecție minimă în legătură cu lucrătorii și este ceea ce facem. În declarația scrisă a fost prevăzut parțial, însă uh, este uh, ceva care datează din 1990 unu Trebuie să adaptăm. Domeniul de aplicare trebuie lărgit, trebuie să acoperim mai, mulți, mai multe persoane. Informațiile trebuie uh, furnizate lucrătorilor încă din prima zi de contract și nu după două luni, cum uh, uh, era cazul în urmă cu mai multă vreme. Acum, un an, câteva drepturi minime vor fi foarte bine ancorate, drepturi care se vor aplica tuturor lucrătorilor, drepturile sindicatelor. E ceva care ni se pare foarte important în cadrul Comisiei Europene, nu doar mie, uh, ci și președintelui se pare la fel. Noi respectăm uh, total opinia sindicatelor. Am cerut uh, partenerilor să ne spună ce cred despre această situație. E bine să existe întotdeauna un acord între partenerii sociali. Prin urmare, am consultat partenerii sociali în două etape, așa cum uh, se solicită prin tratat. Însă, suntem obligați să constatăm că negocierile dintre partenerii sociali nu erau posibile, nu se putea ajunge la un acord. Am constatat acest lucru chiar și uh, la nivel de parteneri, efectiv. Am avut o cină cu partenerii sociali și uh, la masă uh, ni s-a cerut încă o lună, un termen de o lună. O, o lună de răgaz pentru partenerii sociali, pentru ca uh, deși noi credeam că propunerea va fi acceptată la sfârșitul lunii decembrie și am spus partenerilor sociali că dacă sunt gata să negocieze, dacă nu sunt gata să negocieze, noi vom uh, stopa toate discuțiile. De ce? Există practic două elemente importante în propunere. Mai întâi, informațiile care trebuie furnizate lucrătorului. Uh, capitolul legat de informații, deci. Și apoi, acele drepturi minime, partea normativă. În ceea ce privește prima parte, cred că partenerii sociali au reușit să ajungă la niște negocieri și la un fel de acord, dar în ceea ce privește partea a doua, drepturile minime, nu exista nici o posibilitate de acord. Ori cele două părți sunt legate și dacă nu există acord într-una dintre ele, atunci nu se mai poate negocia și partea cealaltă. Unii dintre partenerii sociali considerau că dacă încep să negocieze pe o anumită parte, vor risca uh, să aibă niște negocieri atât de îndelungate încât uh, până la urmă comisia nu va mai exista, legislatura parlamentară se va termina și în momentul respectiv lucrurile uh, vor fi amânate până la calendele grecești. De aceea Comisia Europeană s-a gândit să facă propria ei propunere. Prin urmare, în această propunere noi lăsăm încă o marjă suficient de mare partenerilor sociali. Articolul 12 din propunerea noastră, citiți-l cu atenție. El precizează care este partea normativă, adică acele norme minime pe care le introducem pentru toți lucrătorii. Citiți-l și veți vedea că statele membre pot să lase acest aspect în grija partenerilor sociali pentru că ei pot să facă acest lucru. Dar dacă partenerii sociali în statele membre ajung la un acord pentru că acest joc al drepturilor minime să fie transpus, dacă reușesc să obțină un pachet la fel de frumos ca ceea ce există în directivă, atunci Uh, lucrurile se vor întâmpla cum vrem noi, pentru că, iată, vrem să dăm o marjă partenerilor sociali ca să uh, definească în funcție de cultura lor, de obiceiurile lor, ceea ce doresc să facă. Le lăsăm, deci, practic, aproape mână liberă. În ceea ce privește domeniul de aplicare, stagiarii, ucenicii, uh, lucrătorii interimari, trebuie să vă spun că toți toți acești lucrători sunt acoperiți, sunt protejați. Știm că atunci când vorbim despre ucenici, reglementările sunt uneori foarte diferite de la un stat membru la celălalt. Trebuie să vedem, uh, uh, din definiție, cine este uh, ucenic, cine este lucrător. Oricare ar fi situația în care se află un anumit individ, va fi acoperit prin această directivă. Convențiile, contractele colective, am vorbit deja despre stagiar de asemenea, M-ați întrebat ce înseamnă pentru independenție această directivă? Care este marja la nivelul uh, legislațiilor naționale pentru independență? Dacă cineva este întreprinzător individual și el are niște drepturi minime, dacă nu este lucrător, poate să fie independent și uh, toată situația poate fi reglată la nivelul statului membru și nu în directivă prin directivă. Cineva a spus, oare nu uh, e depășită situația, sunt atâtea progrese tehnice, de ce continuăm să facem uh, uh, legi? Păi nu negăm evoluția tehnologică, nu avem intenția să uh, punem capăt acestei evoluții pentru că ea creează creștere economică și noi locuri de muncă. Dar ceea ce facem noi și am repetat-o întotdeauna ține de economia socială de piață, adică indiferent de evoluții, noi trebuie să fim uh, în paralel cu acestea, astfel încât raportul dintre lucrători și angajatori uh, să însemne și protecție și acest lucru este introdus în, în directiva noastră. Vom proceda astfel încât fiecare contract flexibil, fiecare nouă formă de muncă uh, să poată fi luată în considerare, iar cei care au un astfel de contract să poată fi protejați, protejați cu majusculă. Um, o altă întrebare legată de definiția lucrătorului, cred că am răspuns deja. Și o întrebare foarte importantă, o întrebare de principiu, aș spune. Am fost întrebată dacă uh, Uh, statele membre puteau, pot să ofere mai multe protecție decât cea care este prevăzută în directivă. Da, da, din nou, de două ori da, pentru că în articol, în, în directivă noi um, afirmăm foarte clar ce propunem și anume un minim. Statele membre pot, la rândul lor, să meargă mai departe decât o facem noi. În ceea ce privește Suedia, doamnă președinte, cred că ar trebui să discut cu partenerii suedezi fac trimitere deja la articolul 12 și la alte articole din propunerea noastră de directivă pentru ca să vedeți că partenerii sociali au de fapt dreptul de a-și expune punctul de vedere. Uh, colaborarea socială funcționează foarte bine. Uh, vor fi foarte multe posibilități în propunerea de directivă, pentru că altfel textul nu prevede decât o protecție minimă pentru cei care au cu adevărat nevoie de ea. Atunci când am pregătit pilonul european al drepturilor sociale, am vorbit deja foarte mult de toate aceste lucruri și lansez un apel acelor state care au nevoie de protecție socială. Atunci când colaborăm pentru o convergență socială. Susțineți-ne, susțineți inițiativele europene. Nu trebuie în niciun caz ca inițiativele să vină din partea uh, doar a anumitor țări. Ele pot veni și din partea țărilor care sunt foarte avansate, nu doar din partea celor care au nevoie de mai multă protecție socială. Nu trebuie să îi împiedicăm pe partenerii sociali să joace rolul. Trebuie să vorbim cu sinceritate, așa cum am făcut-o și cu partenerii sociali din Suedia. Prin urmare, nu văd care ar fi motivele pentru care care Suedia ar uh, trebui să se opună acestei propuneri. O pro propunere care prevede niște dispoziții minime. O altă întrebare legată de definiția lucrătorilor uh, și uh, cui s-ar aplica ea. Vă reamintesc, pornim de la o jurisprudență a Curții de Justiție, care s-a pronunțat asupra anumitor spețe. Uh, plecăm de, plecăm de la acest, această definiție și îl introducem dom, în domeniul de aplicare al directivei pentru alte legislații europene, nu pentru cele care există deja. Noi vorbim doar de domeniul de aplicare al directivei privind condițiile de muncă previzibile și transparente. Asta nu va avea influență și astfel răspund întrebării unui alt coleg, uh, nu va avea influență deci asupra ceea ce face un stat membru atunci când este vorba despre impozite sau uh, despre cotizații sociale, de exemplu. Această definiție nu se referă decât la aplicarea acestei directive, nici mai mult, nici mai puțin. Am vorbit deja despre partenerii sociali și despre norme, spune doamna comisar, uh, IMM-urile. Da, doamna Sander, o să vedeți că ținem cont de specificitatea IMM-urilor în diferite uh, fragmente, părți ale textului. Uh, mai ales pentru că în aceste întreprinderi mici și mijlocii există relații uh, diferite între lucrători și angajatori. Um, în întreprinderile mari dialogul este impus practic prin lege, în întreprinderile mici și mijlocii situația este diferită și veți citi directiva și veți vedea care este specificitatea acestor întreprinderi. Perioada de încercare, șase luni, domnul Thomas Mann, da, dacă perioada de șase luni este maximă, e maximul, atunci putem să mergem uh, uh, mai departe. Partenerii sociali, de fapt, uh, sunt cei care ar trebui să decidă, dar sunt anumite funcții, anumite locuri de muncă unde această perioadă ar trebui să fie mai lungă, în funcție de specificitatea activității respective. Noi dorim să evităm acele situații în care se va abuza de anumite perioade de încercare repetitive. Există apoi uh, întrebarea doamnei Rodriguez legată de accesul la securitatea socială. Este ceea ce vizăm prin pilonul european al drepturilor sociale. Am făcut o propunere pentru accesul la, vom face o propunere în curând pentru accesul la um, acest element pe 13 martie. Va fi de fapt o recomandare și în această propunere vom face diferența între accesul la siguranță socială pentru întreprinzătorii uh, independenți și pentru lucrători respectiv salariați. Abordarea este diferită, sistemele de asemenea sunt radical diferite uneori uh, în uh, statele membre, dar vom face această recomandare, vă anunț de pe acum și uh, veți găsi mai multe um, informații în legătură cu această recomandare care dorește uh, să impună posibilitatea ca oricine să beneficieze de securitate socială. Am dori să devină mai ușoară uh, trecerea lucrătorilor dintr-un stat în altul fără să-și piardă drepturile și de asemenea uh, am dori uh, Uh, să ajungem la o bună protecție pentru lucrători. Partenerii sociali, cred că am răspuns deja. Uh, Oare o să ne ajute uh, faptul că unii dintre lucrători vor ieși din munca la negru sau din acel sector gri al uh, ocupării forței uh, de muncă? Un fals independent nu este un independent dacă nu este acoperit de această directivă. Prin urmare, el trebuie să poată profita de drepturile pe care îi le dă propunerea de directivă. Uh, ați spus că uh, mergem împotriva curentului cu această propunere de directivă, domnule Marta. Da, e adevărat, dar avem totuși și temelia drepturilor sociale. Am uh, Uh, fixat uh, uh, limitele, îngrădirile. S-a discutat foarte mult la Parlamentul European despre aceste limite. Nu cred că mergem împotriva curentului. Trebuie să ne raportăm la realitatea de pe piața muncii. Constatăm că există tot mai multe contracte flexibile, există tot mai multe contracte atipice, contracte uh, care nu sunt neapărat uh, obișnuite. Nu putem uh, nici să spunem că cu aceste contracte atipice trebuie să devină norma. Asta am spus în uh, socul drepturilor sociale. Noi, tot, noi ne dorim ca lucrătorii să beneficieze de condiții de muncă mai sigure și încercăm să stimulăm tocmai prin câteva elemente din propunerea de directivă, conform cărora lucrătorii care prestează aceste forme de muncă atipice trebuie să aibă posibilitatea să solicite angajatorului un contract mai bun, iar angajatorul are obligația să dea un răspuns în uh, uh, scris. Dar am exagerat, dar merge mult prea departe dacă am spune că e vorba de o cerință obligatorie, dar totuși uh, există posibilitatea de a declanșa un uh, dialog. Deci, lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea să solicite un contract mai bun sau un uh, loc de muncă mai bun. În ceea ce privește agențiile de interim și uh, munca interimară, știți că există o legislație europeană în domeniu care trebuie să fie respectată. Vom vedea cum putem să organizăm mai bine interacțiunea între aceste două directive. Legislația, în orice caz, trebuie să se uh, respecte. În ceea ce privește contractele cu ore, uh, deci zero ore, nu le interzicem, dar ce spunem noi în această directivă este că aceste contracte foarte scurte trebuie să fie excluse doar dacă este vorba de 8 ore pe lună. Restul e acoperit. Deci contractele cu 0 uh, ore sunt posibile, dar nu pot să fie uh, uh, excluse din sfera de aplicare a directivei. Pentru că un astfel de contract uh, nu are un număr limitat de ore, nu se fixează un număr de ore, deci nu pot fi excluse. Dacă e vorba de 0 ore, atunci directiva se aplică. Iar statele membre nu pot să elimine total aceste contracte din sfera de aplicare a propunerii pe care o facem noi. E o, un pas înainte, cred eu, uh, pentru cei care se află într-o astfel de situație. Am vorbit deja despre partenerii sociali. Sper că am uh, răspuns la toate întrebările. Sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor și vă reamintesc că nu este decât un uh, început al dialogului nostru. Aș dori să urez mult succes raportorilor, uh, raportorilor alternativi, raportorului principal. Cred că e o propunere bună, mai mulți uh, a spus acest lucru. Două, trei milioane de lucrători vor avea mai multe drepturi, vor avea acces la informații și foarte mulți vor avea de câștigate pe urma acestei propuneri de directivă. Cred că e de datoria noastră uh, atunci când am vorbit despre drepturile sociale, spuneam că dorim să uh, aducem protecție socială pentru toți lucrătorii. Practic, acesta este miezul dreptului muncii. Uh, sperăm să procedăm în mod uh, echilibrat, uh, sperăm să nu distrugem flexibilitatea. Noi permitem contractele flexibile chiar cu ore zero, dar încercăm să ne asigurăm că cei care prestează muncă în astfel de condiții sunt ocrotiți. Dar în orice caz vă pot spune că am avut contacte cu partenerii sociați, cu IMM-urile, cu marile companii, cu lucrătorii, cu sindicatele, am încercat să ascultăm pe toată lumea și dacă facem un bilanț al acestor consultări, vă pot spune că am ajuns la o uh, propunere echilibrată. Dacă această propunere nu ni s-ar părea echilibrată, nu v-am fi uh, supus-o atenției. Acum vă revine dumneavoastră obligația de a lua poziție și am mare încredere, sunt uh, sigură că vom uh, coopera foarte bine. Mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumim, doamnă Tyson, mulțumesc uh, pentru că ne-ați uh, prezentat, uh, ați venit cu răspunsuri foarte detaliate la întrebări, ne-ați acordat uh, foarte mult timp astăzi în încercarea de a uh, răspunde uh, unora dintre noi uh, pentru a ne liniști pe unii, pentru a-i reconforta pe alții și mă bucur de faptul că întotdeauna când avem disponibilitatea pentru dialog, sunteți la dispoziția noastră și că nu vă pripiți Uh, nu mergeți pe repede înainte. Știu că aveți și alte obligații. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. A fost uh, extrem de generos din partea dumneavoastră. Uh, avem încă 28 de state membre reprezentate în sală. Există diferențe între ele și știți că au fost iscate anumite conflicte puternice între statele membre datorită istoriei și datorită experienței și noi încercăm să soluționăm, să rezolvăm aceste conflicte și sunt sigură că veți face tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că la nivel dumneavoastră găsiți soluții, astfel încât să putem continua cu activitatea noastră și să luăm o decizie bună în ceea ce privește pilonul social. Deci mulțumesc pentru timpul acordat, pentru că ați petrecut uh, această după masă într-o dezbatere aprinsă cu multe întrebări. Uh, Dragi colegi, încă mai avem o ordine de zi de care să ne ocupăm. Suntem acum la punctul 10, spune președinta. Consolidarea coziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene, cel de-al șaptelea raport al Comisiei Europene. Eu am fost raportoare pentru aviz putem spune că în acest uh, proiect de aviz spunem că politicile de coeziune reprezintă uh, principala sursă de investiții în europeană și deci aceste politici de coeziune am cer scuze, spune președinta, suntem de fapt la punctul 9. ne întoarcem la punctul 9, spune președinta, ceea ce înseamnă că va trebui să fim extrem de eficienți pentru că suntem în mare întârziere. Aș dori să dau cuvântul raportorului privind semestrul european pentru coordonarea politicii economice, domnului Hetman. Analiza anuală a creșterii pe 2018, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că nu o să vorbesc uh, prea mult, o să fiu uh, extrem de succint. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele înaintate la acest raport privind analiza anuală a creșterii și sunt convins că vom ajunge la un raport echilibrat grație contribuțiilor dumneavoastră și vom avea un punct bun de plecare pentru semestrul european au fost depuse 256 de amendamente, majoritatea dintre ele au, îmbun- au îmbogățit, au îmbunătățit acest uh, raport. Știți că avem uh, o limită de caractere, deci n-am putut să includ tot, tot ce înseamnă Uh, tot ce uh, ține de combaterea sărăciei, a sărăciei în rândul copiilor, excluziune socială, includerea pe piața muncii, uh, șomajul de lungă durată, um, adaptarea competențelor în funcție de necesitățile de pe piața muncii și apoi creșterea salariilor în funcție de productivitate. Știu că există probleme între grupurile politice, E și firesc, dar dacă dorim să ajungem la o poziție comună, eu am, uh, dor, am propus 37 uh, de amendamente de compromis împreună cu raportorii alternativi. Am obținut, am avut uh, patru reuniuni, chiar astăzi ne-am întâlnit în pauza de prânz și vom continua să îmbunătățim aceste amendamente de compromis și sunt încrezător, sunt convins că vom ajunge la compromisuri echilibrate. Scopul meu era să țin cont de poziția de pozițiile câteodată divergente uh, a grupurilor politice. Dar trebuie să vă spun că, chiar dacă pozițiile noastre sunt uh, diferite, ne respectăm unii pe alții. În timpul uh, reuniunilor am observat că a domnit uh, respectul. E foarte important ca mesajul nostru să fie cât mai pragmatic pentru ca noi să putem să transmitem un uh, semnal puternic uh, statelor membre în ceea ce privește politicile sociale și ocuparea. V-am promis că voi fi succint, mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Aș dori acum să dau cuvântul lui Javi Lopez. Aveți cuvântul. Muchas gracias, presidenta. Yo también voy a ser muy breve, como eh, nuestro eh, ponente. fi și eu succint, eh, cum a fost și raportorul. Vreau să mulțumesc colegilor pentru munca depusă și să-i mulțumesc raportorului. Raportorului principal și raportorilor din umbră, colegii cu care am colaborat întotdeauna într-o atmosferă constructivă. Toată lumea avea amendamente, dar uh, am colaborat foarte bine, știm care este linda fundamentală a fiecărui grup și acum trebuie să trecem la detalii. Dezvoltarea pilonului social, indicatorii de performanță și de măsurare a pilonului social, sistemul uh, veniturilor uh, și salariului minim, care de altfel a fost deja uh, uh, agreat de Parlamentul European. Ei bine, toate aceste elemente uh, sunt încă în discuții, dar sunt și elemente esențiale. Eu sper că vom putea ajunge în cele din urmă la un acord. Să vedem. Deocamdată spiritul uh, și atmosfera în care se desfășoară aceste lucrări și negocieri este foarte constructiv și vă mulțumesc încă o dată pentru asta. Mulțumesc, Urike Trebezius. Numai că nu o văd în sală, spune doamna președinte. E cineva care să o înlocuiască? Nu? Iana Tum? Ba da, este. Vă rog. Uh, da, mulțumesc că mă îmi pare rău că dezbatem acest dasar doar acum când activitatea noastră în principal s-a încheiat. Uh, raportul a făcut uh, multe compromisuri, câte a fost uh, cu putință. Câteva cuvinte despre ocupare. Este bine că crește rata de ocupare în UE și UE uh, are șanse să ajungă să atingă obiectivul de 75% uh, ocupare până în 2020. Știți că este un obiectiv formal. Uh, pe de altă parte, sunt multe întreprinderi care încă trebuie să se, să-și revină după criză. În ce privește șomajul de lungă durată, trebuie aici să găsim soluții individuale pentru a scoate oameni din șomajul îndelungat oamenii care sunt afectați de șomaj îndelungat și au pierdut uh, încrederea în sine și sunt, uh, uh, riscă să fie excluși din societate, să intre în sărăcie aș vrea să evidențiez importanța aptitudinilor noi care sunt solicitate în formele informale de ocupare, mă gândesc și la refugiați și la migranți. Uh, eu sper că noile condiții vor ajunge să reducă din clivajul în ce privește veniturile europenilor dintr-o parte și alta Europei. De asemenea, din păcate, rămâne stabil numărul tinerilor care nu sunt cuprinși nici în vreo formă de instructaj, nici nu au niciun fel de loc de muncă. Trebuie să ne asigurăm că Uh, accesul pe piața forței de muncă este um, facilitat pentru toate categoriile, inclusiv cele vulnerabile, pentru că excluziunea socială în anumite părți ale UE rămâne foarte, foarte mare, chiar dacă există un potențial de creștere durabilă. Mă interesează foarte mult uh, m-a interesat foarte mult uh, prima dezbatere prin, pe tema pilonului social din noiembrie anul trecut, o primă abordare la nivel comunitar a uh, acestei dimensiuni sociale. Dacă luăm în serios dimensiunea socială, um, fără să vorbim despre protecție socială și locuri de muncă adecvate, atunci o facem însă degeaba foarte mulți, încă prea mulți europeni trăiesc sub limita sărăciei. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintei. Uh, este cineva care nu lecuiește pe doamna Cuneva de la GUE? Nu. Atunci, doamna Zanocca. Da, și în acest dosar o uh, înlocuiesc pe doamna Jean Lambert, care astăzi este absentă. Grupul verzilor uh, din acest parlament um, a depus uh, unele amenamente, mai întâi legat de elaborarea indicatorilor Eh, de asemenea, nu sunt încă incluși în text eh, eh, element, nu sunt incluse elementele pilonului social. Elementele sociale trebuie avute în vedere cel puțin la fel de mult în acest text ca și cele de ordin economic. Recomandările trebuie să fie astfel formulate încât să permită în statele membre o tranziție lină la o nouă formă de economie. Comisia este că mată să uh, acorde un spațiu mai mare investițiilor sociale publice. Și de asemenea trebuie făcute trimiteri foarte concrete la actele legislative sau propuneri legislative ale Comisiei legate de pilonul social. Cam acestea ar fi punctele pe care am vrut să le enunț în numele doamnei Lambert. Mulțumesc. Uh, Trecem la FDD. E reprezentat grupul? Nu. Atunci pentru ENF, nici pentru ENF nu e nimeni în sală. Nu, nu înlocuiește nimeni pe doamna Cuneva de la GUE? atunci Nici de la comisie n-a mai rămas nimeni să mai adauge ceva. Nu. Domnule Etman, mai primiți un minut ca să rezumați dezbaterea. No cóż mogę powiedzieć. Ce aș putea spune? Ca o concluzie, nu pot decât să vă promit că pe viitor lucrările comisiei noastre uh, vor face astfel încât să existe o bună colaborare între toate părțile. Uh, pentru că este o situație care trebuie să-i facem față, dar nu pot să vă promit că vom uh, și reuși. Thank you very much, Eddie. Mulțumesc foarte mult. Uh, adoptarea în Comisia Ample va avea loc pe 26-27 februarie și votul în plenară în a doua sesiune din martie. Vă mulțumesc și cu aceasta trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană, al șaptelea raport al Comisiei Europene. În calitate de raportor, pot să spun că în proiectul de aviz arăt că politica de coeziune este principala politică de investiții în Uniunea Europeană, investiții publice. Această politică ar trebui păstrată uh, și dotată corespunzător în următorul CFM. De asemenea, consider că Fondul Social European ar trebui și el menținut ca principal instrument UE pentru integrarea și reintegrarea lucrătorilor pe piața forței de muncă, cât și ca fond de sprijinire a uh, măsurilor, uh, fond de finanțare a măsurilor uh, pentru incluziune, asistență socială și altele. O mai rapidă implementare și o tranziție mai rapidă, mai lină de la o perioadă de programare financiară la alta ar fi necesare. Evident, potențialul de eh, creare eh, de locuri de muncă în Uniunea Europeană în continuare este considerată a fi insuficient și de aceea considerăm că eh, trebuie făcut mai mult în această privință. Nu e nimic nou, cei drept, dar transmitem un semnal prin care arătăm că temele sunt în continuare de actualitate. domnul Gutierrez Prieto nu este în sală, spune... Ba, este. Așa că dau cuvântul domnului Didier pentru PP. Mulțumesc. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru acest proiect de raport care reprezintă o bază de reflexie foarte bună, o bază de discuție foarte bună pentru un subiect atât de important ca politica de coeziune. Sunt convins că vom avea schimburi foarte constructive în cadrul acestui dosar. Politica de coeziune este, și o știm cu toții, un instrument major al construcției unei Europe solidare la nivel de teritorii și apropiată de cetățeni. Însă este o politică care ar trebui să fie în beneficiul tuturor regiunilor, tuturor. Ca vicepreședinte al uneia dintre aceste regiuni, ile de france prima regiune din Franța, pot să vă spun că eu sunt conștient de rolul activ pe care joacă regiunile în contextul politicilor structurale și în contribuția lor la coeziunea economică, socială și teritorială. Consider că toate acestea trebuie să ne mobilizeze și mai mult, pentru că ne aflăm într-un context european extrem de dificil, în care simțim că uh, Uh, trebuie ca sentimentul deviant care există astăzi față de Uniunea Europeană să dispară. Dacă politica de coeziune reprezintă ca în sine o adevărată valoare adăugată, ar trebui uh, să insistăm uh, și eu voi insista mai ales pe trei aspecte operaționale, de metodă și care ar putea fi de asemenea îmbunătățite. Primul element, prima problemă este complexitatea aplicării, pentru că noi dorim o politică de coeziune mai simplă, mai eficientă și mai ales mai puțin birocratică. Consider că povara administrativă este mult prea ridicată în prezent și că un principiu de proporționalitate ar trebui să prevaleze în controlarea proiectelor în funcție de mizele financiare. Ce înseamnă aceasta? Că exigențele în ceea ce privește controlele nu ar trebui să fie aceleași pentru un proiect de 20.000 de euro sau de 200.000 de euro. Și dumneavoastră ați spus-o în raport, uh, că aplicarea mai rapidă, simplificarea autentică sunt elemente necesare. Iar cei care prezintă proiecte, dacă se inspiră din ceea ce există deja pentru anumite programe, vor fi în câștig. Aș vorbi despre proiectul RH uh, Inovație, în care uh, cineva din teritoriu, o universitate, o întreprindere, uh, nu completează decât o singură dată dosarul online și obține un număr personal de identificare format din 9 cifre, după care tot ce mai are de făcut este să introducă acest cod și va avea acces la profilul său uh, online și tot ceea ce va introduce va fi salvat ulterior. Un sistem similar există și în cadrul politicii de coeziune toate um, propunerile, toate candidaturile vor fi uh, prezente pe un portal uh, digital online. Fiecare participant va primi uh, un număr de identificare care va permite să se concentreze pe partea administrativă, iar solicitantul își va introduce acest număr de la un program la altul astfel încât toate datele pe care le-a înregistrat deja pentru un anumit program vor fi integrate automat în noul program pentru care candidatul candidează. Pe scurt, vom pune în aplicare un sistem total centralizat. Al doilea punct. Consider că trebuie să punem accentul pe o mai bună luare în considerare a disparităților regionale. Este un paradox, practic, puțin surprizător. Sunt regiuni foarte bogate uh, în care sunt și orașe sărace sau foarte sărace. Și ca dovadă v-aș da exemplul regiunii Île-de-France, v-am spus deja că sunt vicepreședinte, în această regiune există în anumite departamente orașe foarte bogate și alte orașe, în Saint-Saint-Denis, de exemplu, care au pus probleme economice și sociale și în aceste orașe dezavantajele și inconvenientele nu fac decât să se înmulțească. Un ultim element uh, un complement uh, al indicatorului privind PIB-ul uh, pe uh, cap de locuitor. Cred că anumiți indicatori mai adecvați actualității ar fi de um, dorit. Menționați în raport, încă din primul considerent, rata de șomaj. Uh, și rata de șomaj în rândul tinerilor, care, după cum știm, uh, a atins uh, un nivel destul de trist. Poate că niște criterii suplimentare pe lângă acest PIB în cadrul politicii de coesiune ar putea să țină mai mult cont de alocarea în, pentru alocarea fondurilor și pentru proiecte care să conducă la reîntoarcerea lucrătorilor pe piața muncii. Deci, atenție, trebuie să aplicăm principiul de proporționalitate, să avem o politică de coeziune care să țină cont mai mult de inegalitățile infraregionale și de criteriile sociale. Toate aceste elemente, cred eu, merită atenția noastră și sunt convins că ne vom apleca asupra lor împreună și vom reuși să obținem rezultate satisfăcătoare. Mulțumesc! Thank you, Mr. Didier. Mulțumim, domnule Didier. Uh, uh, doamna să reprezintă grupul socialiștilor. Mulțumesc, uh, da, într-adevăr îl, respe- îl înlocuiesc pe Sergio Gutierrez. Aș dori să mulțumesc, doamnei președinte, pentru întocmirea acestui proiect de uh, aviz. E un bun punct de plecare, într-adevăr, pentru dezbatere și cred că pentru noi și pentru cei care Uh, se preocupă de politicile sociale. Uh, avem mult material de uh, apărat în dezbaterile viitoare, deci cred că trebuie să avem, avem un aviz de calitate în acest domeniu. Poate că suntem excesiv de îngrijorați, dar ne îngrijorează mai ales tăierile după 2020 la fondurile europene de coeziune în urma Brexitului și în urma schimbărilor care ar putea apăra în prioritățile europene. Și bineînțeles că nu voi spune că piața unică sau Uniunea Digitală sau Uniunea Energiei nu sunt importante, dar mai consider și că dacă politica de coeziune garantează converge, deci convergență socială în sus și permite împărțirea prosperității, atunci ea va avea un impact mai puternic asupra vieților oamenilor. Deci cred că, într-adevăr, merită toată atenția noastră în configurarea noului cadru financiar multianual după 2020. Un lucru e foarte clar, investițiile sociale sunt încă sub nivelul dinaintea crizei, iar statele membre trebuie să uh, facă ceva, deci să facă față provocărilor actuale și viitoare și ar trebui să le și încurajăm în acest sens. Am uh, o declarație în numele grupului meu. Noi ne opunem oricărei tăieri la politica uh, de coeziune, la o politică ambițioasă, dar acest lucru figurează și în uh, avizul dumneavoastră, deci noi vă sprijinim. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu felul în care politica de coeziune, convergența în sus, pot fi uh, transpuse în fapte, pot fi concretizate în cadrul noului CFM. Și uh, uh, în, legătură cu dezbaterile cu privire la viitorul CFM, am dori să avem o reflexie în legătură cu viitoarea politică de coeziune a Uniunii Europene și cum ea este un vector de uh, progres social și cum atinge obiectivele sociale la nivel european. Pentru că nu putem spune că nu a, a avut efecte benefice în ce privește convergența pozitivă în trecut. pofida eforturilor intense ale Uniunii Europene de a alinia politica de coeziune la obiectivele sociale, totuși ă, disparitățile sociale și economice sunt ă, încă prezente în Europa și apar tot felul de uh, discrepanțe între regiunile Europei după criză mai ales. Deci, în avizul nostru, cred că ar trebui să solicităm noi indicatori pentru a măsura conver uh, convergența socială. Să avem, de exemplu, un index al progresului social care arată că regiunile cu uh, un PIB ridicat pe locuitor nu sunt neapărat pioniere în domeniul uh, progresului social. Uh, indexul privind progresul social finanțat de către Comisie încearcă să uh, măsoare progresul social și să ajute regiunile să identifice problemele cu care se confruntă. Încercăm să cooperăm cu dumneavoastră în calitate de raportor, să vedem cum putem să Uh, măsurăm progresul uh, și cum putem să ne asigurăm că avem o adevărată coeziune în europeană care să ne tragă înainte. Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul în numele grupului ECR, doamne Zinațca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. Uh, am citit Uh, avizul cu privire la coeziune cu mare plăcere și aș dori să vă spun că țara mea, Slovacia, uh, poate să lupte pentru o calitate mai bună a vieții cetățenilor săi și grație politicii de coeziune. Dar cred că cetățenii nu văd suficient uh, partea bună a lucrurilor și consideră că banii nu sunt bine cheltuiți la nivel european. Sigur că nu putem să dăm uh, vina pe politica de coeziune ca atare. Problemele, uh, sigur, sunt uh, generate de noi în statele membre, dar cred că întotdeauna e loc de mai bine. Nu putem să ne întoarcem privirea de la ce nu funcționează. Dacă ceva nu se ridică la înălțimea așteptărilor, ar trebui să vedem care e problema. Uh, au fost menționate două aspecte importante și sunt de acord cu ele. În primul rând, uh, eficiența uh, rezultatelor concrete a politicii de coeziune și apoi accentul pus pe competențele și pe calificarea în rândul tinerilor. Pentru că tinerii reprezintă un mare potențial pentru viitor și amendamentele mele vor viza tocmai aceste chestiuni. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dăm cuvântul acum reprezentantului ALDE. Nu? Nu avem pe nimeni? Atunci trecem la GUE Angel. Vă rog. Uh, colegul Lopez, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, se face în uh, acest uh, aviz trimitere la politica de coeziune care nu s-a dezvoltat așa cum trebuie și pe de altă parte de evoluția pieței unice. Știți că în ultimii ani politica de austeritate care a fost practicată în Uniunea Europeană a avut și consecințe și Uh, situația s-a agravat, uh, coeziunea n-a mai uh, continuat, din contră, au existat discrepanțe tot mai mari pentru că au crescut sărăcia și au sporit și inegalitățile între statele membre. Noi considerăm că politicile de coeziune ar trebui să corespundă unor definiții și unor evoluții strategice hotărâte de către statele membre, fără niciun fel de condiție suplimentară. Deci nu ar trebui să existe condiții pentru fondurile de coeziune. Ar trebui ca banii să fie uh, acordați în funcție de evoluția fiecărui sau stadiul de evoluție al fiecărui stat membru în parte. Pe de altă parte, nu putem să promova coeziunea economică, socială și teritorială fără care aceste politici să nu fie legate de politici de investiții publice. Investiții în uh, sectoarele uh, strategice, sprijin pentru uh, sectoarele strategice naționale, ar trebui de asemenea să reducem uh, dependența structurală pentru anumite țări și să reducem inegalitățile și așa mai departe. Deci noi credem că o politică de coeziune demnă de acest nume ar trebui să vizeze mai ales capacitatea bugetară a Uniunii Europene. O capacitate bugetară care în ultimii ani a scăzut. Și ultimul buget a uh, inclus uh, o uh, reducere în uh, domeniul politicii de coeziune. Dacă ne-am fi dorit să avem o adevărată coeziune, ar fi trebuit să dublăm uh, cel puțin acest buget. Deci ar trebui să luăm ca bază de calcul venitul brut din statele membre. Mai există și fondurile structurale și fondurile de investiții, dar acum aș dori să Uh, critic această lipsă de investiții, uh, această scădere a bugetului pentru coeziune. Mă gândesc la uh, tot ce ține de închiderea frontierelor și alte aspecte pe care noi le respingem. În încheiere aș dori să mai revin, revin la un aspect care mi se pare foarte important – Mă gândesc la programele de sprijin care ar trebui să, fie, uh, să facă obiectul politicii de coeziune. Mă gândesc mai ales la integrarea refugiaților și a migranților. Nu văd pe nimeni de la Verzi. Atunci trecem cu FDD. Laura Geanu dorește cuvântul. Joel Melan de la ENF. Domnul Marta? Nu? Nu știu dacă avem timp să implicăm și Comisia de Ocupare. DG Employment, spune Direcția Generală de Ocupare de la Comisie. poate ar fi bine să dăm cuvântul domnului Luis Dijkstra, dacă doriți să spuneți ceva, dar foarte pe scurt, pentru că trebuie imediat să trecem la următorul punct de până de zi. Thank you for giving me the floor, very briefly. Foarte pe scurt, doamnă președinte, împărtășim multe din comentariile și recomandările care reies din raport. Eh, dorim o simplificare radicală pentru uh, beneficiarii fondurilor și uh, dorim și, și noi să dotăm cu un buget uh, suficient fondurile. Comisarul meu chiar insistă să avem o acoperire bugetară teritorială completă um, pe lângă fondurile suficiente pentru aloc, alocările care se impun. Cam atât din partea noastră. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 27 februarie la ora prânzului. De amendamentele se vor depune doar în limba engleză. Adoptarea în Comisia de Ocupare pe 21-22 martie și votul în Comisia Regii va, are loc, va avea loc pe 27 martie. Trecem la punctul 11 al ordinei de zi, modernizarea educației în Uniunea Europeană și dau cuvântul raportoarei doamnei Agnieszka Kozłowska Rajewicz. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Aș vrea mai întâi să subliniez faptul că această opinie este rezultatul articolului 54. Putem să ne limităm doar la competențele exclusive ale Comisiei uh, Ocupare. Știm foarte bine că situația um, pe piața muncii depinde pentru fiecare de uh, situația generală pe această piață și de economie și parțial de pregătirea pentru, uh, de capacitatea uh, persoanelor. Dar este și un rezultat al educației pe care lucrătorul a putut-o, de care a putut beneficia. Și acest element între educație și munca efectivă, locul de muncă, este subiectul începutul intervenției mele. Sunt perfect convinsă că educația nu doar servește pieței muncii, pentru că pregătirea tinerilor pentru ca să se poată insera pe piața muncii nu este singurul obiectiv al educației dar este unul printre mai multe altele și este indicatorul calității educației. Prin urmare, utilitatea educației din punct de vedere al inserției pe piața de muncă este modul de a evalua calitatea educației. Unele dintre elementele contextuale uh, pe care vreau să... Acesta a fost unul dintre elementele contextuale pe care vreau să vi le prezint. Al doilea, piața europeană a muncii este foarte avansată în ceea ce privește tehnologia și acesta este unul dintre motivele pentru care uh, digitalizarea în creștere uh, ne face să avem din ce în ce mai mult nevoie de specialiști înalt calificați, de anumite capacități și competențe de nivel înalt există um, astfel de solicitări și pentru lucrătorii cei mai puțin calificați. Prin urmare, piața muncii cere schimbări, iar educația încearcă să uh, reacționeze să țină pasul. Și în special educația uh, de nivel superior uh, a devenit o educație de masă. Este practic o capcană, este un cerc vicios, pentru că avem din ce în ce mai mult uh, absolvenți de nivel superior, dar care nu corespund nivelului respectiv. Adică nu există um, absolvenți care să poată funcționa efectiv pe piața muncii pentru că au un nivel de competențe insuficient, deși au făcut studii superioare. Doar 20% dintre tinerii europeni sunt uh, cei care nu dispun de competențele și capacitățile fundamentale, cum ar fi uh, posibilitatea de a citi și de a înțelege un text. Este un soi de analfabetism funcțional, analfabetism de gradul 2, dacă vreți. 20% dintre tineri au aceste cunoștințe de bază, dar pe lângă ele nu prea mai au altceva, adică au niște competențe foarte reduse. Chiar și tinerii absolvenți de la instituțiile superioare și de la universități nu și-au însușit anumite uh, sarcini de bază sau calificări de bază. Prin urmare, întrebarea care se pune este următoarea. La ce servește un astfel, o astfel de educație superioară? Cum am putea o îmbunătăți? De ce avem cu adevărat nevoie? Aș dori să fac o propunere în, acest, în această opinie a Comisiei uh, Ocupare. Avem nevoie să creștem calitatea educației în învățământul superior. Și benchmark-ul, punctul de referință pentru a evalua calitatea instituțiilor de învățământ superior trebuie să ne arate că avem de-a face cu un învățământ calitativ și nu cantitativ. În loc să numărăm tinerii care ies din universitate, trebuie să vedem care sunt calificările acestora și dacă ele sunt suficiente, dacă dispun de competențele de care piața are nevoie. Astfel am putea să acoperim lacunele pe care le are sistemul educativ, pentru că avem foarte mare nevoie de anumite competențe profesionale, dar de competențe mai ridicate de competențe care se află undeva între nivelul liceu, respectiv nivelul universitate. Prin urmare, există o, o lacună la nivelul liceelor profesionale care uh, formează pentru o anumită meserie, care dau competențe concrete și pregătesc pe tine pentru piața muncii. E o nevoie de mai multe stagii pentru inserarea tinerilor pe această piață a muncii. E nevoie în același timp de soluții uh, care trebuie puse în uh, aplicare. Trebuie să găsim pasarele între lumea muncii și lumea universitară. În ceea ce privește um, ceea ce facem, cred că nu reacționăm suficient uh, de suplu, suficient de flexibil și nici instituțiile de învățământ superior nu sunt suficient de flexibile. Aceasta este uh, principala concluzie a intervenției mele și de aceea vă doresc să uh, vă rog să reflectați la legătura dintre piața muncii și uh, învățământ. Mulțumesc! Are cuvântul Flavio Salonna. Bozza de opinione e come Mulțumesc, uh, Vreau să mulțumesc raportorului pentru aviz, pentru colaborarea pe care am avut-o ca raportor din umbră. În numele grupului meu voi depune câteva amendamente pentru consolidarea, întărirea formulării în anumite aliniate și pentru consolidarea unor idei care mie personal îmi sunt foarte dragi. Am, odată un profesor de la Harvard spunea dacă cine Cine consideră că educația este prea scumpă, poate chiar să o dovedească asta doar ignorând-o. Nu, din păcate, nu țin cont de faptul că educația este un domeniu cheie pentru coeziune socială. Deci trebuie să investim în educație, nu să lăsăm fiecăruia, la latitudinea fiecăruia dacă vrea să o facă sau nu. Și revenind la punctul 1 al capitolul 1 al drepturilor din pilonul social, fiecare cetățean are dreptul la educație, la incluziune socială, la educație pe toată durata vieții, la perfecționare, pentru a se, toate acestea cu scopul final de a se integra pe, în societatea și pentru a avea acces facil la eh, piața forței de muncă. Acum trebuie să avem grijă ca acest pilon social să fie dublat și de acțiuni concrete. În ce privește uh, diferența dintre cerere și ofertă la uh, capitolul calificări profesionale, poate că această diferență este un motiv pentru, pentru o parte din șomaj, dar șomajul este condiționat și de factori structurali structural și uh, trebuie să intervenim, uh, evident, și în învățământ cu o. Uh, ca să, ca să ne fim uh, uh la zi cu evoluția din economie. Într-un sistem educațional nu trebuie să ținem însă cont doar de uh, competențele profesionale, ci și de competențele transversale, cele sociale, de pildă. De aceea vreau să întreb raportarea. La punctul 6 al proiectului, unde vorbiți de profesii, sarcini și competențe. Nu mi este, din păcate, foarte clar ce vreți să spuneți acolo. Dacă vreți să elaborați puțin acea idee, vă rog se dorește de asemenea și o mai bună cooperare între școli, eh, mediul academic și eh, mediul economic. Pentru asta însă trebuie să fie adaptate și, la, și aduse la zi programele de învățământ numai că învățământul nu trebuie să uh, fie doar un furnizor de uh, forțe de muncă uh, tânără și necalificată. Să nu uităm că o mare procentaj de elevi abandonează școala înainte de termen și intră în rândul șomerilor. Trebuie ca învățământul școlar secundar să fie gratuit și trebuie să fie garantat, trebuie să existe posibilitatea pentru cei care, aceia care au abandonat cândva învățământul secundar să-l poată relua la orice moment. Și uh, adulții trebuie să aibă acces la posibilități de recalificare, de perfecționare. Deci trebuie să existe o incluziune activă pentru ca uh, oamenii să-și poată îmbunătăți uh, aptitudinile pentru uh, Eh, dar și mai ales pentru toate categoriile de persoane vulnerabile, pentru migranți, pentru refugiați și așa mai departe. Vis-a-vis -vis de migranți și refugiați, mi se pare un lucru foarte important. Eh, trebuie să recunoaștem că migranții și refugiații eh, aduc cu ei competențe noi. Evident că pe lângă aceste competențe, au nevoie și de instruiri și de pregătire, pregătire vocațională specifică care să ajute această categorie să se integreze în piața forței de muncă. Trebuie să existe însă și un sistem de recunoaștere a competențelor deja acumulate de aceste persoane. O să colaborați cu plăcere cu domnul raportor și cu ceilalți colegi de raportori din umbră. Mulțumesc! Ana Gherică nu este. Nu știu dacă doamna Sitnanțca eh, îl înlocuiește. Trecem la ALDE. Nici domnul Coselinovici nu este aici. Atunci eh, trecem la domnul Silichiotis. Domnul Silichiotis este în sală și dăm cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportoarei uh, pentru această opinie, pentru acest aviz, pentru toată activitatea pe care a depus-o. Noi la GUE am um, discutat problematici foarte intense ca principiu general. Noi considerăm că educația trebuie să rămână publică și trebuie să fie centrată pe individ, să fie deci antropocentrică păstrată, adică nu trebuie să uităm că ceea ce filozoful Aristotel a spus și anume omul util este cel care participă la viața publică. Nu trebuie să uităm această afirmație și, prin urmare, va trebui să avem un sistem de educație care va oferi până la urmă accesul către piața muncii. Ce înseamnă aceasta? Că Statul este cel care trebuie să facă eforturi în direcția sistemului educativ, în uh, ceea ce privește alegerile educative și nu multinaționalele. Nu trebuie să ne orientăm spre o educație care uh, să fie orientată spre uh, utilitate sau doar spre bani, spre latura financiară. Suntem întru totul de acord că trebuie să găsim o soluție legată de diferențe, de mismatching între cerere și ofertă. Nu putem întotdeauna să spunem că e o lipsă provenită din educație. Trebuie să spunem că educația există, dar în ceea ce privește condițiile de muncă, uh, noi auzim uh, deseori oameni care spun, iată, din cauza digitalizării, din cauza numerizării activităților uh, este această diferență. Noi nu suntem de acord cu acest argument. Trebuie să cădem de acord și să spunem că nivelul de educație, respectiv digitalizarea, ne va conduce spre niște locuri de muncă de importanță mai redusă. Poate că vom crea noi locuri de muncă și pe de altă parte suntem convinși că trebuie să avem și locuri de muncă corecte, nu precare, locuri de muncă acoperite de toate drepturile sociale noi afirmăm că nu se poate să argumentezi așa cum este stipulat în articolul 6 al acestui aviz, uh, noi trebuie să vorbim și despre pseudo-locurile, locurile de muncă, falsele locuri de muncă, acelea care sunt înscrise în, lum, în piața muncii acum și care reprezintă o, o problemă foarte gravă. Nu putem să acceptăm acest tip de locuri de muncă, aceste pseudo sau false independență. Nu, noi afirmăm că lucrătorul trebuie să fie protejat de securitatea socială și nu putem să acceptăm niște locuri de muncă care nu corespund acestor condiții. Evident, avem și niște propuneri de amendament pe care le vom transmite. Vă mulțumesc. Thank you, Terry Reinke from the Greens. Mulțumesc. Reprezentanțul verzilor acum. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de aviz. Uh, am doar trei observații, comentarii care um, arată, evidențiază uh, opiniile noastre puțin divergente. Odată cu privire la digitalizare, automatizare și robotizare, când uh, ne uităm la studiile uh, care sunt disponibile actualmente, încă nu este clar care va fi impactul lor asupra pieței uh, forței de muncă. Și um, este însă evident că odată cu schimbările acestea care vor interveni în piața forței de muncă, trebuie să avem și ajustări ale sistemului educațional. Însă trebuie să vedem mai întâi care vor fi aptitudinile, calificările de bază uh, care vor fi uh, necesare uh, pe o piață de lucru în uh, continuă schimbare. Pentru că toate studiile arată, chiar dacă arată lucruri diferite, că vor apărea noi provocări, că lucrurile se vor schimba și sistemele noastre de educație ar trebui să țină cont de acest lucru pentru a pregăti noile generații de lucrători. Apoi, cum au mai spus și alți vorbitori, în special în ce privește șomajul, șomajul în rândul tinerilor, există o foarte mare diferență, deosebire între uh, ce se cere pe piața forței de muncă um, și uh, calificările oferite de uh, diferitele forme de învățământ. Um, Sigur că măsurile de austeritate din ultimii ani au jucat un rol important în ce privește investițiile făcute în uh, crearea de noi locuri de muncă și uh, nu putem lăsa totul la, doar la, în stadiu de evaluare, trebuie să și reacționăm. De asemenea, ă, ce aș vrea să fie un pic mai bine formulat, mai clar formulat, este importanța învățământului pe toată durata vieții. Adică, odată ce ți-ai terminat școala, nu ai, termin, nu ai încheiat ă, pregătirea profesională, va trebui de acum încolo să ne pregătim în continuu pe durata întregii vieți. Și, de asemenea, rolul educației informale sau ă, neformalizate Uh, ar trebui uh, evidențiat. Trebuie să existe și uh, alte forme de învățământ, de achiziție, de um, aptitudini decât cele consacrate până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Laura Gea de la FTD. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu, doamnei Kozlovska, pentru primul proiect de aviz. Ehm, într-adevăr, ne aflăm într-o profundă transformare a societății noastre. Ehm, trăim deja într-o eră postindustrială, dar intervine și digitalizarea și uh, bunurile pe care până acum le-am produs în fabrici uh, sunt înlocuite de bunuri imateriale uh, de simboluri, de aspecte estetice. Și de aceea trebuie să operăm modificări și în sistemul de învățământ, în întregul sector al educației. digitalizarea, robotizarea sunt noi provocări pe care trebuie să le înfruntăm și Um, modul în care vom reacționa vis-a-vis -vis de aceste trenduri uh, va influența foarte mult uh, viitorul nostru. Trebuie să dobândim noi competențe, uh, competențe care sunt necesare pentru utilizarea noilor tehnologii și care până la urmă vor genera noi locuri de muncă în această eră digitală. din păcate, această digitalizare se petrece pe un um, uh, fundal um, nu prea consolidat și cu o viteză foarte, foarte mare. Instrumentele uh, de educație, de formare vocațională trebuie să se adapteze acestor eh, schimbări rapide, trebuie să existe un sistem armonizat de recunoaștere a calificărilor în diferite domenii în toate statele membre. Și, de asemenea, este important să eh, nu uităm de problema abandonului școlar, respectiv de așa numitul brain drain, exodul creierelor Trebuie să folosim toate competențele pe care le avem și trebuie în același timp să încercăm să păstrăm uh, rezervorul de competențe și talente și valori pe care le are fiecare stat membru. Din păcate, abandonul școlar este una din principalele cauze uh, pentru apariția unei inechități sociale uh, tot mai mari pentru sărăcie pentru revenirea analfabetismului. Vorbim nu doar de un analfabetism digital, ci de un analfabetism general care este în creștere din nou. Deci trebuie să intervenim și la acest nivel. Nu trebuie doar să operăm uh, Eh, după principiul more for more, adică să intervenim, să, să stimulăm anumite sectoare sau nișe din sistemul educațional. Trebuie să reformăm întregul uh, sistem. În țara mea nici măcar infrastructura din educație nu este întreținută și dezvoltată. Avem uh, școli care sunt pe cale să se prăbușească. Uh, și atunci, uh, în condițiile acestea, ce să mai vorbești de cerințe sporite pentru anumite categorii de studenți, pentru elevi și studenți cu dizabilități, pentru uh, de, cum să mai vorbești de impactul uh, pozitiv al educației asupra uh, coeziunii sociale. Deci trebuie să investim mai mult în educație și trebuie să creăm noi spații de achiziție a competențelor digitale, trebuie să reapreciem rolul personalului din învățământ, uh, pentru că în foarte multe cazuri, uh, profesori, învățători și-au pierdut motivația sau părăsit sistemul educațional uh, de învățământ pentru a merge în uh, sfera privată. Deci pentru învățământul public trebuie să fie foarte clare aceste priorități. avem nevoie și de noi tipuri de pregătire uh, vocațională, teoretică, sistemul dual uh, și într-un astfel de sistem dual trebuie uh, cooperat cu întreprinderi care pot să și preia pe aceea pe care, care se pregătesc acolo nu trebuie să permitem în același timp uh, să se uh, presteze muncă la negru sau muncă gratuită pentru aceste întreprinderi de către ucenici și elevii din școlile vocaționale. Toate întreprinderile care uh, încearcă să recruteze forță de lucru ieftină sub forma unor uh, elevi care depun stagii practice acolo, toate aceste întreprinderi trebuie avute, uh, luate în vizor. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să o felicit pe raportoare. Și e rar din partea noastră. O felicit pentru excelenta activitate pentru acest proiect de modernizare a învățământului superior în Uniunea Europeană. Educația este o prioritate de bază în Europa pentru ca să în capăt șomajului și cred că proiectul dumneavoastră este foarte complet, doamnă atât în ceea ce privește constatările, cât și în ceea ce privește propunerile. Modernizare, cooperare cu actorii de pe piața muncii, decroșaj școlar, alternanță sau ucenicie sau învățare, fără nicio îndoială, există numeroase chei pentru a se reduce distanța dintre cererea crescută de calificare și nivelul uh, redus, toți l-ați deplâns, al tinerilor europeni chiar dacă sunt absolvenți cu una sau mai multe diplome. De asemenea, salut, doamnă raportor, că, în sfârșit, acest proiect de aviz se concentrează strict pe obiectul textului, anume modernizarea educației, fără a insera, ca de obicei, uh, cuvintele cheie obișnuite, doamnă președintă, pe care îi place Bruselului să le introducă în toate uh, tipurile de uh, raport. Uh, migranți, reformă structu structurală și aș putea să dau și alte exemple. Ați avut o idee foarte bună de a vă limita la text și de a nu complica mesajul respectiv propunerile, motiv pentru care vă felicit încă o dată. Cu toate acestea, aș fi fericit dacă ați putea să mai dezvoltați anumite idei care sunt relativ uh, vagi, uh, cum ar fi monitorizarea absolvenților, dar prin ce procedură, cu ce organisme, conform căror criterii, sau uh, ce anume va defini învățarea non-formală, respectiv informală. Doamne raportor, vă propun ajutorul nostru cu amendamente în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, uh, Mulțumim. Doamna Șlos Prevalivici, uh, aveți cuvântul ca ultim intervenient înainte să trecem pe uh, mai departe. Uh, Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor pentru aceste luări de cuvânt. Sunt de acord cu tot ceea ce am auzit, sunt de acord și cu faptul că acest aviz acest proiect de aviz merită să fie îmbunătățit. Din păcate, nu am avut suficient uh, loc, suficient timp, nu avem posibilitatea să avem un text mai lung, dar cu amendamentele, cu siguranță vom putea profunda anumite aspecte care nu au fost suficient luate în considerare. Nu trebuie să uităm că educația este un, are un obiectiv social și anume pro, proiectul de includere socială. Trebuie lărgite competențele sociale pentru inserția pe piața muncii și în societate în general. Tot ceea ce am făcut se numește soft skills, uh, în uh, engleză și este uh, un element extrem de important. Dar tocmai aceste competențe, soft skills, sunt greu de achiziționat uh, pe băncile școlii. Trebuie să ieși din școală pentru ca să poți să dispui de ele. Chiar dacă n-am vrea să se întâmple astfel lucrurile, școala ar trebui să ofere astfel de competențe. Dar școala a devenit un loc de inerție ea este mereu în urma schimbării. Este greu să fie, să meargă în paralel cu schimbarea și pentru ca să se actualizeze, ar trebui ca lumea exterioară să fie introdusă în școală pentru ca să existe această articulare între cele două. Vorbim și despre digitalizarea pieței muncii. Trebuie să știm însă că doar 20%, cel puțin 20% dintre școlile din Europa dispun de uh, calculatoare, uh, sau de infrastructura digitală necesară pentru uh, ca elevii să dispună de aceste competențe. Majoritatea tinerilor, prin urmare, nu au astfel de competențe digitale de bază. Prin urmare, cum s-ar putea adapta lumii muncii? Cum ar putea să folosească adaptaje, uh, avantajele tehnologice dacă nu dispun de aceste um, competențe? Școala nu îi ajută prea mult în această direcție pentru că nu este uh, în pas cu realitatea. În ceea ce privește proiectul de modernizare a educației, aș vrea să mă refer la punctul 6, pentru că au fost întrebări în legătură cu acesta. Uh, N-am avut, repet, prea mult loc și de aceea n-am dezvoltat prea mult subiectul, dar există multe publicații, multe analize care arată că, dat fiind că piața muncii este dinamică și sunt multe meserii noi care apar, profesii care se schimbă, conținuturi care se schimbă, organizarea muncii se schimbă, totul este vaz, dina, vag, dinamic, instabil și, prin urmare, există o cerere de schimbare. Nu mai trebuie să gândim în termen de meserie sau de profesie, ci în termen de de competențe și comisia și proiectul nostru răspunde acestui tip de raționament. Trebuie să reflectăm, deci, în termen de competențe și nu în termen de meserie sau de profesie, de sarcini, de competențe care sunt necesare în anumite locuri de muncă. Și dacă ai aceste competențe, poți să schimbi locul de muncă folosind exact aceeași competențe și la nou loc de muncă. Trebuie să schimbăm raționamentul, trebuie să ne schimbăm logica. Adică trebuie să mizăm mai degrabă pe cursuri de scurtă durată care dau o diplomă concretă, cu niște competențe concrete. Există cursuri online de tip uh, MOPS, uh, MOC, școala de la Harvard, de exemplu, propune astfel de cursuri, uh, câteva zeci de ore, o specializare foarte îngustă și apoi o diplomă foarte specializată. Acest tip de microcursuri ar uh, oferi tinerilor posibilitatea de a se integra pe piața muncii cu această diplomă specializată și uh, chiar cu mai multe diplome de acest tip. Deci trebuie să schimbăm raționamentul, așa cum am spus, când uh, ne gândim la competențe. Uh, în concluzie, aș vrea să spun că în ceea ce privește analfabetismul este un adevărat flagel. Este un lucru foarte important. Lipsa de competențe fundamentale blochează tinerii. Ei nu pot să aibă acces la piața muncii și mai mult nu se pot dezvolta în viața personală. Prin urmare, aștept amendamentele, aștept uh, opinia statelor membre, astfel încât niciun copil să nu mai iasă de pe porțile școlii fără să aibă competențele de bază, competențele fundamentale, respectiv să nu știe să socotească și să citească. În lumea de azi este inimaginabil așa ceva. Nu se poate ca cineva în secolul 21 să iasă dintr-o instituție de învățământ superior fără să știe să citească și să uh, socotească, dar este cazul ăsta. Sunt mulți dintre absolvenții institutelor de învățământ superior care nu au aceste competențe și așa ceva nu mai trebuie să existe în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Termenul de punere a amendamentelor este 23 februarie la ora prânzului. Adoptarea uh, amendamentelor și a avizului în uh, EMPL este 21-22 martie și votul în Comisia pentru Cultură în 25-26 aprilie. Trecem acum la ultimul punct de pe urmă de zi raportul de punere aplicare a strategiei UE pentru tineret și dau cuvântul domnului Joao Pimenta Lopez pentru prezentarea uh, acestui raport. Uh, desde logo dizer que uh, elaborar uma, uma opinião sobre esta matéria. Mulțumesc, doamne, doamne președinte. Uh... Sigur că știți că orice proiect de aviz uh, impune anumite condiții, nu avem prea multe caractere la dispoziție, este foarte greu să uh, incluzi într-un aviz uh, toate ideile pe care ai dori să le incluzi. Dar, în orice caz, noi sperăm ca uh, în timpul dezbaterii care începe acum să putem să obținem uh, un uh, aviz, uh, un aviz mai bun pe această temă. Și să putem să spunem destule. Uh, Știm cu toții că tinerii se confruntă cu foarte multe probleme în uh, diverse domenii. Mă gândesc mai ales la locurile de muncă, dobândirea competențelor, accesul la piața muncii, sănătate, apoi uh, accesul la sănătatea reproductivă și sexuală, uh, la cultură și la sport. Și știm și că mai ales în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, în Uniunea Europeană uh, cifrele uh, sunt uh, încă extrem de ridicate în ce privește șomajul în rândul tinerilor. Constatăm că în 2016 a existat o, totuși o ameliorare au existat uh, un șomaj de 18,6%, dar uh, în unele statele membre șomajul în rândul tinerilor era încă la 40% am uh, constatat totuși că scăderea șomajului în rândul tinerilor a intervenit mai ales acolo unde competențele de angajare sunt astfel prezentate și concepute, încât uh, tinerii care lucrează în uh, um, condiții precare, ori nu sunt uh, plătiți, ori au contracte pe durată determinată. Și deci, în acest context, cred că este foarte important să constatăm că um, excluderea socială a crescut și ea în ultimii ani, probabil și în urma crizei economice, ceea ce Uh, a dus la faptul că, deci, în urma crizei economice și sociale, uh, prestațiile uh, sociale au scăzut foarte mult și au apărut contracte precare de muncă, care au fost tot mai numeroase. În 2016, 6 milioane de tineri nu lucrau, de exemplu nici nu lucrau, nici uh, nu studiau și nu uh, făceau uh, niciun uh, curs de formare. Deci făceau parte din așa numita categorie NITS. Uh, atunci când vorbim despre drepturile tinerilor, spunem că uh, lipsesc calificările, apoi uh, avem și uh, consecințele demografice și apoi și uh, sistemele de securitate socială au o influență foarte mare pentru că uh, sistemele de asigurare uh, sau finanțarea acestor sisteme uh, nu uh, este uh, corespunzătoare. Există un uh, uh, raport de la Organizația Mondială uh, Internațională a Muncii din, 2006, din 2012 în care se spune că politicile europene de combatere a șomajului în rândul tinerilor între 2014 și 2020 au nevoie de cel puțin 21 de miliarde de euro, ceea ce știm că nu e așa. se investește, e adevărat, în Uniunea Europeană. Există diverse inițiative, inițiative pentru tineret, uh, inițiativa de ocupare în rândul uh, tinerilor, tocmai pentru a uh, încuraja incluziunea socială a tinerilor, ocuparea în rândul tinerilor, însă există probleme de finanțare tot mai grave a acestor inițiative. Și mai este o problemă, uh, finanțarea nu se face în mod uh, uh, structurat, nu răspunde sau nu acoperă cererea și am discutat deja despre aceste aspecte. Cred că la plenară a existat un raport pe această temă și acolo s-a spus, de exemplu, că toate aceste măsuri au efecte limitate și au consecințe și ele nesatisfăcătoare. Am făcut câteva propuneri mai ales în uh, ceea ce privește uh, munca uh, demnă, munca reglementată, uh, apoi tot ce ține de combaterea uh, muncii ilegale, muncii la negru. Uh, am dorit ca să existe salarii uh, adecvate, apoi uh, să existe și prestații sau alocații sociale adecvate și să existe și programe sociale care uh, să permită tinerilor să participe la viața culturală și socială a societății în care trăiesc. Toate aceste programe, proiecte și inițiative sunt necesare dacă vrem să ne axăm pe ce e important pentru tineri. Deci uh, ar trebui ca în nodrul cadru financiar multianual uh, să acordăm, să punem bani deoparte pentru toate aceste inițiative și este foarte important ca aceste uh, programe să fie corespunzător finanțate pentru a îmbunătăți competențele de angajare și includerea socială a tinerilor. Și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că această finanțare nu duce la uh, crearea de stagii neplătite sau uh, creează condiții de muncă precare uh, pe termen lung prin toate aceste contracte pe durată determinate sau prin stagii neplătite. Iată care sunt primele noastre propuneri și așteptăm și amendamentele din partea colegilor care reprezintă grupurile politice. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Pimenta Lopez. Sofia Ribeiro nu este. Nu știu dacă o locuiește cineva, se pare că nu. Ivari Havar uh, este însă, deci aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, uh, aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnului Pimenta Lopez, pentru acest aviz se pune accentul pe, șom- pe, pe șomajul în rândul tinerilor, care este foarte ridicat în multe state membre. Se spune de asemenea că trebuie să investim în drepturile tinerilor. Sunt de acord că o politică care să permită includerea tinerilor este uh, strâns legată de uh, promovarea muncii decente și Uh, ar trebui ca această muncă să fie remunerată astfel încât să se sprijine și creativitatea și participarea la, vieții, la viața uh, politică și socială. Însă cred că există totuși câteva aspecte care ar trebui să fie puțin mai evidențiate, mai reliefate în acest uh, aviz. În legătură cu stagiile, accesul la un stagiu, remunerarea și calitatea stagiului sunt foarte importante. Stagiile nu ar trebui să fie folosite pentru uh, exploatarea tinerilor. Nu ar trebui ca stagiile să se uh, substituie uh, contractelor de muncă. Și nu ar trebui să permită munca în condiții uh, ilegale. Stagiile ar trebui să se bazeze pe acorduri scrise, ar trebui să beneficieze de protecție socială, să fie corect remunerate și uh, să fie reglementate de condiții de muncă decente. Toate aceste stagii ar trebui să uh, permită tinerilor să uh, dobândească competențe pe care să le folosească după aceea pe piața muncii. Nu ar trebui nici să uităm uh, grupurile vulnerabile, refugiații și persoanele cu uh, dizabilități. Ar trebui să încurajăm structurile care uh, sprijină comunitățile locale. Ar trebui să lansăm un apel uh, autorităților locale și regionale pentru ca ele să mm, permită tinerilor să, sau să pună la dispoziția tinerilor mai multe opțiuni și de asemenea să uh, dezvolte sistemul de învățământ. Au existat foarte multe tentative de a îmbunătăți situația cu ceva efecte pozitive, însă nu am reușit uh, pe deplin. Sper că strategia pentru tine din Europeană va fi îmbunătățită în continuare. Mulțumesc! Mulțumim! Aș dori să dau acum cuvântul doamnei, doamnei Jidanska. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, uh, raportorului pentru acest aviz. Aș dori să fac doar câteva observații pentru că orele sunt înaintate. Mi-ar plăcea ca în avizul final să se spună mai multe despre includerea tinerilor nu mă refer la uh, convenții colective, dar mă refer la includerea uh, tinerilor uh, în societate. Și asta uh, vor viza amendamentele mele, se vor referi mai ales la tinerii cu dizabilități. De asemenea, aș dori să mă refer și la voluntariatul în rândul tinerilor ca un ca o posibilitate de a permite tinerilor să participe la viața societății apoi uh, includerea lor în procesul de luare a deciziilor. Un alt uh, aspect care este important pentru mine este uh, sprijinul voluntariatului, a muncii de benevolat în rândul tinerilor. Ar trebui să existe mai multe informații în legătură cu aceste activități. Uităm adesea că există foarte mulți voluntari, mulți benevol care doresc să se ocupe de persoanele în vârstă. Deci, amendamentele mele tocmai uh, în această direcție se vor îndrepta. Mulțumesc, Tări Ranche. Aveți cuvântul. Mulțumesc și aș dori și eu, și eu să mulțumesc raportorului pentru uh, acest proiect de aviz. Aș dori să menționez trei aspecte. O să încerc să nu vorbesc prea mult. Mie mi se pare că este foarte important uh, și se spune și în proiectul de aviz că vorbim despre drepturile tinerilor, nu vorbim doar despre oportunități, Uh, sau ca așa un fel de pomană uh, pentru tineri, ci încercăm să întărim drepturile tinerilor și spunem că tinerii ar trebui să fie încurajați uh, să revendice aceste drepturi și să le folosească. O a doua observație avem propunerea privind, uh, care va interveni uh, în viitorul apropiat în legătură cu CFM. Eu cred că trebuie să sprijinim, uh, să, să subliniem că investiția în tineri este investiție în viitor și sprijinul pentru Erasmus Plus și alte, pro, alte programe de acest tip nu ar trebui să fie tăiat, ci ar trebui să fie prelungit și extins chiar în următorul cadru financiar multianual. Cred că avem și aliați la comisie pentru cauza noastră, dar în orice caz cred că aceasta ar trebui să fie una dintre um, aturi, argumentele cele mai puternice din partea noastră. Și apoi o ultimă observație în legătură cu rolul organizațiilor de tineret ele nu uh, sunt uh, pe deplin uh, valorizate în legătură cu rolul pe care îl joacă și cred că ar trebui să spunem, să le menționăm, să spunem că aceste organizații sunt văzute ca uh, Uh, actori care militează pentru drepturile tinerilor, dar și că îi ajută pe tineri să aibă o voce și să participe în mod activ la societatea noastră. Și mi-aș dori ca aceste organizații să fie și ele menționate în text. Thank you all. I don't think that there is someone left here. Mm, vreau să mă asigur că n-am lăsat pe nimeni pe din afară. Bun și atunci termenul pentru depunerea amendamentelor la acest raport este 27 februarie la ora prânzului. Votul în comisie va avea loc pe 27-28 martie, votul în Comisia pentru Cultură 25-26 aprilie, iar votul în plenar încă nu a fost programat. Mulțumesc foarte mult! pentru prezență, pentru faptul că n-ați renunțat și ați rezistat alături de noi ore în șir pentru a participa la dezbaterea, pentru a asculta dezbaterea. Și mulțumim încă o dată minunaților noștri interpreți. Noi mulțumim la rândul nostru, doamne președinte, pentru amabilitate. Mulțumiri încă o dată, la revedere!